Colleghi. Dragi colegi. Colega Lunacek. Eh, vi ricordo. Dragi colegi. Vreau să vă reamintesc că pentru mâine, 13 iulie, am făcut niște modificări la ordinea de zi. În locul schimbului de vederi cu ministrul schimbului de opinii cu ministrul de externe turc, Ahmet Dabutoglu, prevăzut pentru mâine. O schiacciato. Adesso va bene? Allora riprendo. Bun, deci am să reiau. Dragi colegi, vreau să reamintesc modificările aduse ordinii de zi pentru mâine. 13 iulie. În locul schimbului de opinii cu ministrul de afaceri externe turc, Ahmed Davutoglu, este prevăzut la ora 16 și un sfert până la 5 și jumătate o întâlnire cu Mahmoud Jibril, președintele biroului executiv al Consiliului Național de Tranziție din Libia. Și Schimbul de opinii cu noul reprezentant permanent pentru Africa de Nord, domnul Bernardino Leon, este amânat pentru după vacanța de vară, fiindcă nominarea, nominalizarea sa nu a avut loc luni, așa cum era inițial prevăzut. Non ci sono comunicazioni. Nu mai există alte comunicări ale președintelui, așa că propun să trecem direct la punctul 3 de pe ordinea de zi, este vorba despre alegerea unui nou vicepreședinte. Vă reamintesc că în urma demisiei domnului Dominic Podi, grupul PPE a numit în locul său în calitate de al treilea vicepreședinte pe domnul Tokia Saifi, care este astăzi alături de noi. Candidatul pervenuto al... Singurul candidat de altfel care a um, candidat pentru postul de al treilea vicepreședinte. Prin urmare, dacă nu se opune nimeni, aș spune că putem prin aplauze să-l declarăm uh, ales. Bine, allora, vista l'unanimità dei consenti. Având în vedere că toată lumea este de acord, a fost ales în unanimitate și domnul Saifi este invitat să ni se alăture aici la prezidiu. Congratulations. Je me félicite. Bene, procediamo con un'audizione pubblica sul tema. Continuăm cu audierea publică referitoare la politica externă UE față de țările BRIC și alte puteri emergente, obiective și strategii. Aș vrea să invit alături de mine pe vorbitori, pe oratori, Criza din Libia și întâlnirea țărilor, reprezentanților țărilor BRIC în China sunt o dovadă a faptului că aceste țări sunt nu doar importante din punct de vedere economic, dar sunt importante și pe scena politică. o analiză a politicii externe a Uniunii Europene față de aceste țări și față de alte puteri emergente se dovedește un subiect extraordinar de bine ales. Vă reamintesc că audierea de astăzi este organizată în vederea redactării raportului de inițiativă care este supravegheat de colegul Cyrus Volski. Din păcate, domnul Cyrus Volski este bolnav și nu poate să fie astăzi aici la această discuție, dar noi vom continua și în absența sa. Domnul Sarus Volski a rugat însă secretariatul să ia notă uh, de intervenții și să îi se prezinte un proces verbal al întâlnirii. În calitate de raportor avem cinci oaspeți, aș vrea să-i salut. Profesorul Alfredo Valadao, care este aici, alături de mine, care este profesor uh, pentru domeniul Mercosur la Institutul de Studii Politice din Paris. Al doilea raportor este domnul Andrew Small, cercetător la German Marshall Fund în Washington. Apoi avem Enrique Mora Benavente, director pentru programare la Ministerul de Afaceri Externe din Spania, domnul Cyril Nan, director pentru Asia la Ministerul de Afaceri Externe din Germania și Viorel Isticioaia Budura, îmi cer scuze că nu am pronunțat corect numele dumneavoastră, Managing Director pentru Asia la Serviciul European de Acțiune Externă. Prin urmare, vom avea acești cinci oratori care vor face prezentări după cum urmează. Vom avea primele două prezentări, apoi puteți interveni cu posibile comentarii sau întrebări, după care următorii trei raportori și apoi membrii vor putea să intervină cu posibile întrebări. Agenda pentru întâlnirea de astăzi este una foarte intensă. Avem un schimb de opinii cu președintele Consiliului Reprezentanților din Republica Irak, care este programată pentru ora 5 jumătate și aș vrea să invit pe oratori să își limiteze prezentările la maxim 10 minute, după care va trebui să încheiem această audiere până cel târziu la orele 17. Deci îi dau cuvântul primului orator, profesorului Valadao. Grazie, președinte, grazie per la... Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru invitația de a fi astăzi prezent aici. Am să vorbesc acum în limba engleză cred că e o idee mai bine. Eu vin din Brazilia, deci eu reprezint țara B din sintagma BRICS. Primul lucru pe care vreau să vi-l spun, din păcate, este că BRIC nu este o categorie politică, ci este o strategie de investiții creată de Goldman Sachs acum 10 ani. Prin urmare, membrii acestui grup conduși de Brazilia, încearcă să construiască o entitate politică, adăugând și Africa de Sud pentru a fi corecți din punct de vedere politic, adică să avem și o țară din Africa. Dar adevărul este că țările BRICS sunt deocamdată doar la nivel teoretic, nu au capacitatea de a avea o viziune comună, o strategie comună sau chiar o poziție de apărare comună. Asta nu înseamnă că țările acestea, fiecare în parte, nu devin din ce în ce mai puternice. Și în acest sens, sugestia mea ar fi să uh, scoatem Rusia din BRICS, pentru că Rusia nu este o țară emergentă, ci este o superputere submergentă. Așa că ar trebui să vorbim despre BIC, nu BRIC, în primul rând. Evident, Noile puteri, Brazilia, China și India, reprezintă o consecință directă a succesului lor economic. Însă, puterile economice duc la puteri uh, politice și militare. Toate aceste țări uh, devin din ce în ce mai solide la nivel militar, al bugetului, al uh, aprovizionării și cu fiecare încep să aibă un rol din ce în ce mai puternic în forul internațional. Impactul pe care îl au pe o serie de aspecte strategice este în creștere. Mă refer la schimbări climatice, siguranță alimentară, energetică, maritimă, stabilitate regională, menținerea păcii și intervenții umanitare sau chiar funcționarea ONU și altor organizații internaționale. Inițiativa dintre Brazilia și Turcia privind problema nucleară a Iranului a fost un eșec, dar a fost o modalitate de a arăta faptul că aceste țări sunt dispuse, dornice să se implice în marile probleme ale uh, omenirii. Știm cu toții că va fi din ce în ce mai dificil să identificăm un consens pe plan multilateral. Acesta este însă absolut necesar pentru a rezolva problemele mondiale și e imposibil să găsim o astfel de soluție fără implicarea acestor țări BRICS. Și acesta este, de fapt, sensul exercițiului G20, să fie și acestea integrate. Marea problemă este că țările BRIC nu reprezintă un grup omogen. În funcție de fiecare subiect se pot uh, situa de o parte sau de alta, a alteia chestiunii. De exemplu, Consiliul de Securitate ONU și P5, Rusia și China nu sunt întotdeauna de aceeași parte cu Brazilia și India pe aceste probleme. Putem să le definim atitudinile către ordinea internațională în vorbele uneia dintre uh, cercetătorii din Africa de Sud și anume multilateralism lucrativ, adică doresc să aibă un glas mai puternic uh, la nivel internațional pentru a putea să își apere propriile interese naționale. Dar nu sunt încă pregătite aceste țări să-și asume responsabilitate pentru funcționarea sau actualizarea sistemului. Ceea ce înseamnă că deocamdată aceste țări folosesc mai degrabă puterea lor de veto pe diferite chestiuni decât uh, o atitudine constructivă de participare la soluție. Problema este că țările BIC sunt mari câștigători ai economiei globale în uh, această fragmentare a lanțului de producție. În acest sens, miza este una foarte mare atunci când este vorba despre a menține ordinea economică actuală. Și asta le apropie mult mai mult de Statele Unite, fiindcă ei sunt cei care garantează această ordine mai aproape decât de UE. În toate aspectele care țin de reglementarea economiei globale și a sistemului economic global ceea ce înseamnă că acestea depind în foarte mare măsură de buna funcționare a sistemului global și a ordinii globale, acestea reprezentând baza puterilor politice emergente. Să vă dau un singur exemplu. Statele Unite reprezintă o treime din consumul privat în lume. Europa reprezintă o altă treime China reprezintă 3%. Dacă China nu poate exporta către Europa sau către um, Statele Unite, bicicleta economică ce ține în mișcare nu va mai funcționa. Problema este că această creștere însă vine dinspre aceste state, dintre aceste puteri emergente. UE și Statele Unite au devenit foarte dependente de ele. Ne aflăm într-o relație puternică de interdependență și asta înseamnă că nu avem cum ieși din această soluție decât dacă luăm țările BIC în serios și ne adaptăm și la interesele lor. Un exemplu ar fi problema pe care UE a avut-o de curând cu China în ceea ce privește taxele pe emisii de CO2 pentru liniile aeriene. Chinezii au spus nu, dacă impuneți astfel de taxe, nu o să mai cumpărăm uh, avioane Nu o să mai cumpărăm avioane de la voi. Uh, așa că li s-a spus, dacă vreți să reglementăm, trebuie să ne consultați. Nu există reglementare fără uh, participare. Țările BIC pot să fie, deci, soluția la multe dintre problemele noastre, dar pot să constituie și o problemă. Dacă dezvoltarea lor economică începe să se clatine, așa cum probabil se va întâmpla în următorii ani în China și în India, acest lucru va avea consecințe politice și militare destul de grave în regiune. Deja există tensiune destul de mare între creșterea naționalismului în China și vecinii Chinei. India a adoptat deja public politica sa de apărare față de un posibil război cu China. Și există Japonia, India și alte state membre ASEAN care uh, se unesc pentru a contracara poziția Chinei. Un conflict în regiunea Asia-Pacific ar reprezenta o catastrofă pentru întreaga lume, nu doar pentru această regiune atlantic nu în Atlantic, în zona atlantică nu există astfel de amenințări sistemice, dar nu există acțiuni concrete, de exemplu, între traficul, uh, împotriva traficului de droguri, uh, care este într-o continuă creștere și care se manifestă mai ales în America de Sud și Africa, fără ca Brazilia să se implice și Africa. Brazilia va juca un rol cheie în siguranța alimentară, energetică și schimbările climatice în următorii ani. Țările BIC nu sunt o putere hegemonică a viitorului. Niciuna dintre acestea nu dorește să prezinte o viziune alternativă asupra lumii și să devină o putere globală. Deocamdată, nu știu ce se va întâmpla peste 50 de ani, dar deocamdată așa stau lucrurile. Tot ce își doresc este să aibă un cuvânt de spus atunci când se iau hotărâri importante, atunci când se hotărăște soarta lumii și să Uh, aibă regulile jocului adaptate și la interesele lor. Și am să închei intervenția mea prin a spune că aceste țări, aceste puteri emergente știu foarte bine că dacă nu participă la masa de discuții, atunci cu siguranță fac parte din meniu puterile tradiționale trebuie să accepte acest lucru, dar trebuie să li se amintească faptul că atunci când ești așezat la masă, trebuie să și gătești și să speli vasele. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Acum domnul Andrew Small are cuvântul. Um, Vă mulțumesc, domnule președinte. Cred că această audiere este excelentă oportunitate pentru o abordare integrată a politici, implicațiilor politicilor noastre externe dincolo de frontierele Uniunii Europene. Eh, sigur că eh, ar fi mai simplu să formulăm o singură politică eh, față de statele BRIC sau BRICS, dar credem că este nevoie totuși de o diferențiere a situației de la caz la caz pentru a analiza exact situația în care, să zicem, Rusia sau China se poziționează de o parte sau de alta apropiele a unei probleme. Europa nu ar trebui să-și vândă mai ieftin decât este cazul influența asupra acestor economii emergente, pentru că uh, Uh, pentru că dacă face acest lucru, Europa riscă să fie marginalizată în viitor. Există, care, există câteva amenințări comune la toate puterile emergente, odată neafilierea lor, uh, dar și riscuri specifice. Uh, China, din cauza sistemului său politic, reprezintă o situație specială și un risc special, ceea ce afectează toate relațiile noastre cu puterile emergente iar uh, trebuie, trebuie să ne gândim la o strategie de tip swing state, adică să avem relații individuale de la caz la caz cu aceste state. Există uh, este important să determinăm dacă putem susține uh, reguli liberale cu aceste state sau dacă trebuie să avem uh, mai degrabă reguli mai uh, competitive uh, mai specific orientate pe anumite probleme și mai puțin pe regulile democratice cu care suntem obișnuiți. În Uniunea Europeană este, lucrurile sunt foarte clare, dar votul Europei în lume este pus la îndoială pentru că puterile emergente au ambiții economice, dar și politice și militare. Și nu neapărat toată lumea se orientează după Statele Unite este important să ne găsim locul într-o, într funcționare uh, a sistemelor globale, a vorbesc de instituțiile uh, mondiale, vorbesc de sistemul de transport și logistică, de economia globală. Uh, sunt elemente la care noi participăm cu fonduri, cu participare în organizații internaționale, cu mijloacele noastre economice prin uh, greutatea sa economică, prin poziția de lider în plan tehnologic, Uniunea Europeană uh, are uh, o parte bună a ofertei generale de oferit. Vorbesc, de exemplu, de transferul de tehnologie în domeniul industriei armamentului. Aici, însă, din punct de vedere strategic, nu putem coopera cu China ca și cu alte state. Sigur, trebuie să avem, eh, să jucăm după niște reguli, dar trebuie să știm cine este de încredere la masa negocierilor internaționale. Eh, unde vrem să ne afirmăm? În instituții internaționale, în tehnologie, în transferul de tehnologie și așa mai departe. În ultimii ani am eh, lăsat impresia că vrem să ne acapărăm puterea și să o menținem de dragul puterii în loc să ne adaptăm la noile condiții, riscăm în acest mod să fim uh, marginalizați uh, într-un timp cât se poate de scurt. Putem schimba această uh, paradigmă, dar trebuie să ne gândim că nu avem mult timp pentru acest lucru și că vom fi marginalizați. Apoi, Eh, statele BRICS eh, sunt un grup foarte eh, pestrit, cum a spus și antevorbitorul meu, însă cu influență globală destul de mare. S-ar putea adăuga și Coreea de Sud, Mexicul, Indonezia, pe lângă Uniunea Europeană și Statele Unite și astfel s-ar realiza clubul marilor economii mondiale Sigur, eh, și Rusia are un loc bine definit în tot acest peisaj, dar nu voi insista asupra Rusiei. Cea mai mare, cele mai mari puteri emergente, China, India și Brazil, Brazilia, vor rămâne țări în curs de dezvoltare, chiar dacă greutatea lor politică va crește, pentru că PIB-ul lor per capita va rămâne în urma PIB-urilor eh, pe cap de locuitor în alte state eh, Sigur că vor încerca să evite să-și asume în această perioadă mă răspunderi pe plan internațional, câtă vreme au mari probleme în plan intern. Uh, în plus, uh, aceste uh, state au un istoric de non-afiliere atunci când este vorba de suveranitate, de sancțiuni internaționale și așa mai departe. Însă trebuie ca și în aceste țări să schimbăm paradigma, să influențăm lucrurile în sensul de asumare a mai multor uh, roluri în plan internațional, de creșterea încrederii față de Occident, de asumarea unor interese legitime uh, în planul securității internaționale. Uh, vedem uh, în cazul Copenhaga, uh, uh, Libia, Liban, Burma și așa mai departe, cum ar trebui să se plaseze aceste noi puteri emergente. Înțelegem instinctele, interesele legitime ale acestor state în curs de dezvoltare, uh, Ehm, avem uh, foarte multe relații bilaterale, dar acestea trebuie să le înțelegem doar ca un mod de a induce tranziția în aceste țări. Acum, de exemplu, cu China suntem suntem de acord că nu suntem de acord în privința multor valori, chiar dacă avem contacte, comentarii, eh, eh, avem, chiar dacă avem cooperări eh, economice foarte mari. Deci, din cauza greutății sale economice și politice, China este poate cea mai problematică țară din grupul BRICS pentru noi. Noi nu spunem că China ni se va alătura în uh, mentalitatea sa, dar o va face, uh, va, se va apropia tot mai mult de noi, dacă nu din alt uh, motiv, din interes foarte pragmatic. Cum putem însă crea un consens și cu asta ajung la, la uh, intervenția mea finală. Um, se poate, poate să nu placă această diferențiere. Cum se poate face, induce o schimbare la nivelul acestor state? Ei bine, sunt multe opțiuni strategice uh, care nu au fost încă exprimate de aceste state. De aceea nu știm care este direcția pe care se vor angaja aceste state, însă în același timp putem induce o anumită orientare acestor state în sistemul uh, internațional. În ce privește uh, influența europeană. Uh, avem uh, posibilitatea să influențăm anumiți uh, pași, putem să pregătim un teren favorabil pentru anumite modificări, anumite schimbări, prin extinderea uh, cooperării economice, dar și politice, militare și în domeniul securității prin cooperare și consultare mai intensă în forurile internaționale, în special în dosarele de maxim interes pentru noi, în uh, creșterea și instruirea unei noi generații de lideri. Deci sunt multe elemente care nu au un efect imediat, dar pe uh, durată medie și uh, durată lungă, ele pot fi eficiente și eficace. Deci nu ne așteptam ca în următoarea decadă, decadă să apară Uh, modificări radicale, însă trebuie să atragem atenția acestor noi economii emergente uh, până în momentul în care ele singure ni se vor uh, alătura. Deci India, Brazilia, Indonezia sunt țări cu care mult mai repede vom obține, cred eu, această modificare a mentalității decât cu China. Și în încheiere, dacă mergem pe această abordare, cred că ne vom putea crește uh, cooperarea cu Statele Unite și cu China. Uh, pentru ambele aceste țări uh, se pune întrebarea dacă Uniunea Europeană participă la marele joc strategic sau nu. Pentru că China dorește să participe și pentru Statele Unite Uniunea Europeană uh, este un partener care pare să nu se fi decis încă dacă, este, uh, dacă dorește să participe la reorganizarea strategică uh, a lumii. O strategie bună de cooptare a statelor încă nedecise, aceste swing states, trebuie să cuprindă exact acele elemente prin care putem să aducem de partea noastră aceste țări. Vă mulțumesc. Priamo giro de domande. Avem acum prima rundă de întrebări. Domnul Peterle are cuvântul. Gospod predsednic, Domnule președinte, vă mulțumesc. Trebuie să vă spun că în aceste zile sunt uh, deosebit de îngrijorat în legătură cu Uniunea Europeană și nu neapărat cu, în legătură cu statele BRIC sau BRICS. Am ascultat cu atenție Eh, prezentarea dumneavoastră privind strategia ce ar trebui să o abordăm față de, în relația cu aceste state. Vreau să știu însă dacă analizele dumneavoastră arată cumva și modificări ce au apărut deja în ce privește jocul de putere în plan global. Ce vor aceste state de fapt? Își vor doar o parte din putere, din influență sau deja se văd într-o poziție nouă? cum putem, sub raportul uh, acestor uh, uh, forțe și puteri politice, să colaborăm cu statele BRICS. Mulțumesc, colegul Șepflin. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumim pentru aceste prezentări. Am să mă adresez acum vorbitorilor cu întrebările mele. Mi se pare că presupunerile de la care au pornit ambii vorbitori sunt că noile mari puteri existente nu se vor confrunta cu mari probleme în următorii ani. Mă gândesc aici la nivelul de îndatorare care există în China. China s-ar putea confrunta cu mari probleme economice, adică văd o anumită gândire liniară atunci când se consideră că va exista o prelungire a status quo-ului actual. Aș vrea să-mi răspundeți la această posibilitate. În al doilea rând, dacă pornim de la presupunerea pe care ați prezentat-o dumneavoastră, aceste puteri regionale emergente, fără îndoială, vor oferi surse de nesiguranță pentru vecinii lor, ceea ce înseamnă la geostrategie, politici care țin de echilibrul de putere și așa mai departe și poate să apară un pericol de război. Așa, așteptați să evalueze lucrurile? Credeți că crește riscul unui unei conflagrații posibil accidentale care va izbucni. Ambii ați evitat să abordați Rusia în detaliu, dar mi se pare că dacă e să privim lumea din perspectiva Europei, și mai mult din perspectiva Europei Centrale, Rusia continuă să reprezintă o problemă foarte importantă de putere. Ca și celelalte puteri mari, încearcă să își impună propriile reguli. Și dacă ești printre vecini apropiați, e o problemă destul de neconfortabilă. Are acum cuvânt, au acum cuvântul raportorii pentru a ne răspunde. În ultimul moment, domnul Atkins dorește să intervină cu o întrebare. Domnule președinte, o continuare a celor spuse de domnul Schopfling. O întrebare care încă nu a fost formulată este, dacă e să facem o comparație cu Statele Unite, care, evident, au o atitudine imperialistă față de restul lumii, în sensul că sunt pregătite să uh, ia poziție fermă, dacă există conflicte, intervin la nivelul resurselor și așa mai departe. Deci, din această perspectivă, considerați că India sau China și și celelalte în viitorul apropiat s-ar putea deplasa cam în aceeași direcție, cam spre aceeași evoluție sau deja au ajuns acolo? Bine, le risposte ai due oratori. Chi vuole? Acum dau cuvântul celor doi vorbitori să ne dea răspunsuri. O să încerc să răspund la aceste întrebări Mai întâi am să mă refer la uh, problemele din China. Sunt de acord în totalitate cu dumneavoastră. Nu cred că această bicicletă economică a Chinei este durabilă, fiindcă depinde prea mult de uh, starea de sănătate a economiei globale și nu sunt sigur că restul lumii va continua să evolueze uh, la fel. Chinezii sunt cei care spun, de altfel, că singura posibilitate de a avea o dezvoltare durabilă este ca în China să existe o mare piață internă, ceea ce înseamnă două lucruri. Înseamnă o rețea de asigurări sociale foarte puternică pentru oameni care însă costă foarte mult și atunci fondurile sunt deturnate de la investiții, chiar și corupție și așa mai departe și în al doilea rând liberalizarea creditelor dacă nu există credite disponibile pentru toată lumea, nu există consumție. Dacă se liberalizează creditele în China, uh, atunci puterea Partidului Comunist um, cade. Și nu sunt sigur că pe termen mediu pot să facă acest lucru. Dar nu putem să ne bucurăm de acest lucru, fiindcă dacă va cădea China, cu toții vom cădea. Dat fiindcă există această relație de interdependență și atunci cum am gestiona noi aceste dezechilibre? Nu e doar problema Chinei, problema și a Statelor Unite și a tuturor. Și întrebarea este cum putem să le spunem chinezilor trebuie să vă implicați, trebuie să rezolvați împreună acest lucru, fiindcă separat nu veți reuși. Și atunci intervine problema războiului. Dacă apare o problemă în China, s-ar putea să existe o evoluție a sentimentelor naționaliste în China și asta ar putea să fie o problemă, fiindcă apar posibilități sau riscuri de război în regiune. Cu Brazilia lucrurile nu stau așa. Brazilia este situată într-o regiune unde nu există probleme sistemice de securitate, și uh, nu pot apărea aceste probleme pe când în Asia pot. Rusia este o problemă, aveți dreptate, dar această întâlnire a noastră s-a axat pe modul în care China, Rusia, Brazilia și India pot să formeze o structură practică. N-am menționat Rusia, fiindcă, după părerea mea, Rusia e într-o cu totul altă categorie. Ar trebui să avem o audiere specială pe Rusia, nu să o introducem în aceeași oală cu India, China și Brazilia. Și un al treilea lucru, v-ați referit la competitivitate și cooperare, domnul Peterle. În ce măsură concurează între ele și în ce măsură cooperează între ele? Depinde despre ce vorbim. Există o competiție destul de intensă, mă refer aici mai ales la Brazilia. Industria Braziliei este foarte îngrijorată de produsele din China care intră în țară și intră și pe uh, piețele terțe din lumea treia unde Brazilia este prezentă, deci concurență există. India, deocamdată pentru Brazilia, nu este un concurent. Deci, în funcție de subiect și de regiunea de care vorbim, există fie posibilități de cooperare, fie posibilități de concurență. Ce vreau să vă spun și cred că este foarte important este să subliniem cine cu cine concurează. Când Apple sau Nike vând produse în Europa care sunt uh, uh realizate în China, cine este de fapt concurentul China sau Apple și Nike? Trebuie, cred, să ne uităm în detaliu la modul de funcționare a lanțurilor industriale. Cine uh, aduce toate acele elemente și cine se alege cu profitul. Toată lumea știe exemplul, exemplul iPod-ului, care este asamblat în China Chinezii primesc 10% din valoare adăugată și Apple primește 60% din acea plus valoare. Deci, până la urmă, cine face o afacere bună? Multe dintre exporturile din China către Europa sunt făcute de companii multinaționale europene care doar asamblează produsele în China. Multe dintre produsele exportate către China sunt făcute cu componente care vin de acolo. Deci producția are o nouă de geografie, vechea geografie, în care se spune o țară concureze împreună alte țări, a dispărut, nu mai există în practică lanțurile majore de producție sunt internaționale, sunt prezente în multe țări și au multe componente, sunt foarte complexe. Primul lucru pe care trebuie să-l facem este să facem un studiu major cu privire la noua funcționare a economiei. Această economie este independentă și nu știm cum funcționează domnul Pascal Lamy la OMC face o treabă foarte bună, are o campanie și spune trebuie să refacem statisticile, fiindcă nu știm cine câștigă, cine pierde în acest uh, joc interdependent. Acum să mă refer la câteva dintre aspecte. În primul rând, în ceea ce privește abordarea lineară. Da, într-adevăr, trebuie să fim pregătiți pentru posibilitatea ca aceste țări, aceste economii să aibă punctele lor slabe, lucrurile să evolueze altfel de cum se estimează. Acestea sunt posibilități la care trebuie să ne gândim în mod activ, dar cred că am putea face și o altă greșeală. Adică am prevăzut căderea Chinei și creșterea uh, unei datorii la nivel de nesusținut și iată că acum China este o putere care trebuie respectată ca atare. Acesta nu este un subiect de actualitate, căderea Chinei. Am așteptat deja căderea Chinei deja de destul de mult timp, de două sau trei decenii, cu siguranță două, deci trebuie să fim pregătiți și de posibilitatea ca această creștere economică să continue și ca o parte dintre aceste modificări reale în structura geostrategică să continue să existe. În ceea ce privește riscurile de război, aveți dreptate, cred că această situație există chiar și în prezent. În sudul Chinei, în prezent, există riscul unui război. Am vorbit despre perspectiva unui război limitat cu Vietnamul și armata Chinei. Ați menționat uh, greșeli de calcul și așa mai departe care pot apărea, mai ales în regiunile care cresc și sunt lucruri cu care ne vom confrunta în viitorul apropiat. La fel, în ceea ce privește motivul pentru care evităm Rusia, ca și colegul meu, și eu aș spune că este într-o altă categorie. Când ne gândim la acest gen de uh, stat, swing states, și vedem că putem să se poate acționa fără consimțământul Rusiei, va fi greu când avem de-a face cu consimțământul Chinei. Aceste chestiuni sunt importante și uh, vor constitui o diferență. Da, în contextul acesta trebuie abordată Rusia, dar da, este într-o categorie aparte. În ceea ce privește atitudinea imperialistă și genul de putere în care se va transforma China. Fie că este o atitudine imperialistă sau nu, cred că deja vedem schimbări la nivelul principiilor, cum ar fi principiul non-intervenției. China va deveni o putere militară globală care va putea să-și apere interesele în afara și în interiorul țării. Deja există schimbări la nivelul paradigmei care sunt foarte active în China. Asta nu înseamnă că China se transformă într-o putere imperialistă, dar nici nu putem presupune că parametrii actuali ai modului de gândire au fost uh, structurați de poziții slabe și vor continua să rămână așa. Libia, de exemplu. Situația este foarte expusă datorită faptului că există un număr foarte mare de lucrători în țară și cred că pe termen lung lucrurile se vor schimba, se vor rezolva aici. India, de asemenea, dorește să fie o putere militară capabilă care să poată acționa pentru a-și apăra interesele oriunde în lume. Și asta face legătura cu prima întrebare care s-a pus cu privire la modificările care poate au apărut în ceea ce privește structura puterii a existat o schimbare semnificativă în ceea ce privește echilibrul de putere, mai ales după criza financiară, mai ales în cazul Chinei. Și cred că acum urmărim o reechilibrare a ponderii percepute a acestor puteri, care deja se uh, traduce la nivelul schimbărilor internaționale uh, în comportamentul acestor țări și cred că perspectivele viitorilor ponderi deja au fost luate în considerare. De exemplu, când vorbim despre China, care înțelege um, cam unde va fi peste 10 ani. și face proiecțiile sale cu privire la viitorul Europei și așa mai departe. Deci toată lumea încearcă să aplice un fel de discount în modul în care lucrurile vor evolua la nivelul percepțiilor asupra acestor puteri. Dacă nu vom putea să controlăm o parte din aceste mișcări dinamice în viitor, atunci evident influența Europei va scădea. Doi dintre oratori, Nan și domnul Istisio Aia, au cerut să intervină. Uh, domnului Sicioaia, dar există o solicitare din partea domnului Tanoc și aș vrea să vă întreb, vreți să interveniți chiar acum sau îi ascultăm pe următorii doi uh, vorbitori, domnul Nan și domnul Listicioaia? Pot să aștept, domnule președinte, fără probleme. E o întrebare de ordin general. Bun, deci dăm cuvântul domnului Cyril Nan pentru o scurtă intervenție. Grazie. Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi în germană. Um, ich Elemente Aș vrea să adaug câteva elemente la cele spuse din punctul de vedere al unui stat membru al Uniunii Europene în legătură cu relația pe care noi avem cu statele BRIC și relațiile dintre statele BRIC. Mai întâi, comerțul cu statele BRIC uh, explodează, cel puțin în cazul Germaniei și este o componentă foarte importantă pentru Germania. Deci avem o rată de creștere a comerțului cu China, India, Brazilia de plus 30%, deci 30% creștere. Um, uh, aceste raporturi economice reprezintă 15 15% uh, din exporturile mondiale, 18% din economia noastră. Toate aceste țări au un interes comun. Relații comune eh, economice, parteneriate eh, academice și de cercetare, cooperare economică. La unele state aceste ambiții sunt mai pronunțate ca la China, la alte state sunt mai puțin exprimate, dar uh, sunt prezente la, în toate statele BRICS. Aceste state sunt de asemenea parteneri eh, de bază în eh, chestiuni globale cum ar fi cele climatice sau runda de la doua. Eh, de asemenea, în legătură cu relația Uniunii Europene cu statele BRICS din punctul de vedere al statului membru pe care îl reprezint. Mai întâi observăm cu satisfacție că Uniunea Europeană, ca și Germania, a inițiat dialoguri și parteneriate strategice cu aceste state. De asemenea, observăm că uh, China, o mare țară, uh, are 15% din rezervele sale valutare uh, în, acumulate în euro ceea ce este uh, foarte îmbucurător. Între India și Uniunea Europeană se realizează un acord de liber schimb, ceea ce este din nou salutar. Însă Uniunea Europeană, pe ansamblu, nu are o relație bună cu aceste state. Avem prea multe parteneriate strategice cu o serie de state a lumii. Însă ar trebui să ne gândim că mai puțin uneori poate însemna mai mult, ar trebui să ne concentrăm asupra unora dintre aceste state BRIC. În al doilea rând, există mari disonanțe între diferiții actori europeni. Avem o direcție generală pentru comerț, DigiTrade, foarte activă, dar este și uh, Serviciul de Acțiune Externă, Eh, comisia, Consiliul, deci multe foruri care își dau practic cu stângul în dreptul în loc să exploateze niște sinergii. Din punct de vedere al Germaniei, acest lucru nu este îmbucurător și încercăm să și contracarăm aceste evoluții prin soluțiile pe care ne eh, le propunem în forurile europene, însă și aceste demersuri au limitele lor. Deci o, o problemă trebuie găsită pentru că eh, țările BRIC în temeiul eh, relațiilor lor bilaterale cu statele europene privesc spre Uniunea Europeană, care însă eh, va fi o opțiune secundară față de opțiunea de elecție eh, a variantelor de relații bilaterale care este acum valabilă. Trebuie ca Uniunea Europeană să poată vorbi pe un singur glas și atunci va fi și ascultată. Este o realitate, din păcate, cu care trebuie să ne confruntăm, pentru că de multe ori suntem întrebați unde este Europa atunci când ar vrei să vorbești cu cineva din Europa. Nu este prezentă. În al treilea rând vreau să vorbesc despre relațiile BRIC în cadrul Națiunilor Unite. În Consiliul de Securitate trei din G4 plus uh, Nigeria sunt uh, practic uh, state BRIC și um, acest lucru ar putea crea noi impulsuri pentru politica securitate mondială. Ambasadorul indian la Națiunile Unite a spus nu cu mult timp în urmă că India în doi în, în decurs de doi ani va ajunge să nu mai părăsească Consiliul de Securitate. Deci pe de altă parte, se observă și o solidarizare a statelor BRIC în cadrul Națiunilor Unite. Dar mă întreb, este o contragreutate pentru a contracara puterea Occidentului sau este doar o alianță defensivă de moment? Nu știm cu siguranță. Important este că constatăm la Națiunile Unite pe anumite teme, cum ar fi Libia, dar și în cazul Siriei, poziției Siriei, uh, statele BRIC nu sunt interesate să se adopte o uh, rezoluție a Consiliului de Securitate și observăm în același timp că uh, în cadrul Națiunilor Unite India și-a aprofundat cooperarea cu China pentru a câștiga încrederea Chinei pentru eventualitatea în care China ar putea face uz uh, de dreptul său de veto în cadrul Consiliului de Securitate. Mai există și acronimul IPSA, pe care îl cunoștem uh, India, Brazil și Africa de Sud. Și um, uh, acum șase luni, de exemplu, greutatea politică a țărilor BRICS nici n-a fost așa de puternică ca și acum. Statele Unite de exemplu, acum deja și-au exprimat dorința ca și statele BRICS să se alăture idei rezoluției împotriva Siriei. Deci, noi nuanțe în discursul politic american la Națiunile Unite au apărut atunci când s-a exprimat dorința ca și statele BRICS să ni se alăture. E ceva cu totul nou. Însă, există Uh, există și aici două tabere uh, uh, la țările BRICS, odată statele pe 5 și apoi celelalte două și observăm că și între ele mai există discrepanțe care deocamdată par insurmontabile. Vă mulțumesc! Bine! Foarte bun! Acum dăm cuvântul domnului Tanoc, care are o întrebare. Mulțumesc! Nimic din ce am auzit nu m-a convins că aceste țări BRIC au de-a face cu o structură uh, coerentă din punct de vedere uh, politic. Nu, e doar un bloc de țări care ajung să fie niște jucători uh, de talie la nivel economic. India și China, de fapt, sunt țări inamice, uh, ostile. Domnul Small mi-a amintit faptul că ar fi bine să nu renunțăm la embargoul armelor privind China, măcar în această privință am avut o influență acum 10 ani. Doar Rusia are ceva în comun cu țările UE, și anume criza demografică care se apropie și faptul că populația e în scădere. Uh, Astfel va fi afectată puterea militară și economică pe termen lung, ceea ce nu e cazul uh, Chinei, Indiei uh, sau al Indoneziei, spre deosebire de Corea de Sud, unde există aceeași problemă. Deci mă întreb de ce unele țări membre, cum ar fi Marea Britanie, acordă în continuare asistență Indiei. Nu ar trebui oare să dăm asistența în funcție de PIB-ul total și nu cel pe cap de locuitor? Mulți din colegii de aici, de la Parlamentul European, doresc să unească, să construiască o uniune cât mai puternică, mai federalistă. Ei cred că Uniunea Europeană este singura modalitate de a supraviețui la nivel internațional în această lume globalizată în ceea ce privește capacitatea de competitivitate. Deci mă întreb dacă și țările BRIC sunt de acord cu un astfel de concept. Mă întreb dacă brazilienii privesc Uniunea Europeană ca uh, un partener permanent pe scena internațională sau uh, au o părere mai sceptică, uh, crezând că acest proiect se va prăbuși în, ultim, în următorii 10 ani. Deci vedem ce se întâmplă acum cu zona euro. Deci mă întreb cum e percepută de fapt Uniunea Europeană și viitorul acesteia din exterior. Foarte bine. Acum, domnul Mora Benavent are cuvântul. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Vă mulțumesc, domnule președinte. I have been invited to... Vă mulțumesc pentru invitație. Eu am fost invitat să vă ofer o perspectivă puțin diferită, și anume cea a unui stat membru în ceea ce privește grupul de țări BRIC. Și cu mare plăcere o voi face, însă înainte de a intra în miezul subiectului, aș vrea să aduc două lămuriri. În primul rând, mă voi referi la țările BRIC în sens mai larg, deci nu doar la aceste patru țări, Brazilia, Rusia, India și China. Mă voi referi la țări precum Mexicul sau Africa de Sud. Și nu voi include nicio țară care a beneficiat la nivel, nicio putere regională care a beneficiat de apariția acestui nou grup. Și veți vedea după aceea de ce fac asta. În al doilea rând, așa cum spuneam, eu prezint aici perspectiva Spaniei în ceea ce privește relațiile bilaterale cu țările BRIC. Însă, din contactele mele și din experiența pe care o am, știu că voi exprima uh, poziția multor țări europene. Acum, în ceea ce privește relațiile bilaterale între UE și țările BRIC, e clar că această relație reprezintă o parte importantă din politica externă a oricărui stat individual. Și aici trebuie să presupunem un lucru clar dacă vrem să continuăm relațiile cu aceste țări și anume țările individuale trebuie să-și schimbe politica lor externă odată cu intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. E ceva inevitabil. Asta indiferent de dorințele sau de voința politică a unor state membre. Deci s-a intrat într-un nou cadru instituțional și această politică externă va trebui să se schimbe. Și vom vedea ulterior în ce privințe. Mă gândesc mai ales la noul cadru instituțional care se stabilește acum și care îmi dă de crezut că trebuie modificată această politică externă. Trebuie să vedem de ce anume are nevoie Uniunea Europeană pentru a deveni un actor respectat și uh, uh, de încredere la nivel internațional. Aceste țări BRIC tind să înțeleagă relațiile internaționale în funcție de un echilibru între puteri și în funcție de uh, sfere de influență. Aceasta este imaginea pe care o au. Ținând cont de acest lucru și ținând cont de faptul că politicile externe individuale vor trebui modificate, ne întrebăm ce rămâne din relația individuală între statele membre și țările BRIC. Când vorbești de relația bilaterală cu o țară precum China sau Brazilia, Trebuie să-ți dai seama că intervin toate chestiunile care țin de politică externă. Strategie, există o relație politică, există o relație economică din ce în ce mai importantă cu oricare din aceste țări. Există de asemenea un potențial foarte mare pentru acțiuni externe în domeniul cultural, de exemplu. Deci cu țări de o astfel de dimensiune atât de relevante, E clar că sunt abordate toate aspectele din politica externă. Și acum, odată cu tratatul de la Lisabona, dat fiind că trebuie schimbate relațiile cu țările BRIC, la nivel de state membre, în capitalele noastre, trebuie făcute compromisuri. Și acum să trec prin diferitele subiecte pe care vreau să le ridic. Relațiile strategice. Aceste țări, China, Brazilia, Mexicul, sunt țări cheie esențiale pentru a soluționa sau cel puțin pentru a aborda orice problemă cu o dimensiune internațională. Fie că e vorba de schimbarea climatică, de non-proliferare, de reformarea Uniunii, uh, sistemului Națiunilor Unite. Aici uh, domnul s-a referit și la sistemul monetar internațional. Deci, în orice domeniu citat, nu putem avea o soluție și nu putem discuta, măcar dacă nu implicăm și aceste țări. Și e clar că Uniunea Europeană, prin instituțiile sale, trebuie să fie interlocutorul unic pentru noi toți, deoarece în momentul de față nu mai are niciun rost ca țările membre să aibă autonomie în ceea ce privește schimbarea climatică, de exemplu. În forurile multilaterale sau în negocierile bilaterale cu aceste țări. Deci dacă ar exista o astfel de poziție, poziția UE nu doar uh, ar fi, nu că ar fi slăbită doar, ci pur și simplu nu ar avea niciun rost. Și ceea ce e mai greu, știm cu toții, este să se ajungă la o poziție comună. Și același lucru e valabil și pentru conflictele regionale. Mă gândesc la Nagorno-Karabakh, la Sahel, la Somalia, la Orientul Mijlociu. Noi credem că singurul interlocutor cu țările BRIC pentru a face față acestor conflicte trebuie să fie Uniunea Europeană prin instituțiile sale. Și aici uh, intervin două probleme atunci când faci față unui conflict regional. UE poate fi mediator da, e un rol politic uh, deosebit de important și e clar că pentru noi e foarte interesant să ne asumăm acest rol de mediator, deoarece ne consolidăm poziția la nivel internațional. Deci, în această privință, cred că trebuie să ne menținem poziția de mediator. Acum, în ceea ce privește implicarea în operațiuni civile sau militare. Aici legitimitatea e mai degrabă națională, deoarece trebuie să trimiți soldați pe teren, oameni în civil, judecători pentru toate aceste misiuni. Însă, încă o dată, pentru a crește dimensiunea internațională a Uniunii Europene, e bine să acționăm împreună. Acum, relațiile politice bilaterale. Aici lucrurile stau puțin altfel. Aici pot exista conflicte potențiale între instituțiile UE și statele membre. Declarația, eu spun clar următorul lucru. Trebuie ca Uniunea Europeană să aibă un nivel minim, cel puțin, de relații bilaterale cu țările BRIC. De exemplu, în domeniul securității. Odată cu intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, am făcut progrese mari în ceea ce privește securitatea și apărarea. Însă nimeni nu ar îndrăzni să spună că fiecare îngrijorare în acest domeniu este acoperită de tratatul de la Lisabona. Tratatul nici măcar nu încearcă să acopere fiecare preocupare din domeniul securității. Asta înseamnă că dacă lucrurile iau o întorsătură proastă și ne aflăm într-o situație grea, ne putem aștepta la solidaritate. Atâta tot. Deci, um, și eventual să cerem solidaritate. Și când e, să faci față unei astfel de probleme, orice expert îți va spune că ai nevoie de o relație solidă cu orice capitală majoră. Și, de exemplu, Beijingul devine o astfel de capitală. Și pentru asta e nevoie de transparență, de claritate. Statele membre trebuie să mențină niște relații bilaterale importante cu aceste țări, însă asta nu înseamnă că Uniunea Europeană și rolul său trebuie să aibă de suferit. Și mă refer aici la instituțiile Uniunii Europene. Și acum, domnule președinte, trei concluzii în legătură cu acest raport. În primul rând, să subliniem faptul că tratatul de la Lisabona ar trebui să ducă la o astfel de modificare substanțială a politicilor externe din statele membre. Asta e noua regulă a jocului, începând cu acest moment. În al doilea rând, atunci când avem de-a face cu țările BRIC, UE ar trebui să fie singurul interlocutor atunci când vorbim de chestiuni cu o dimensiune globală guvernare mondială și așa mai departe. Și cea de-a treia concluzie este că statele membre ar trebui să-și mențină și să-și aprofundeze relațiile bilaterale cu țările BRIC, însă într-un mod transparent, ținând cont pe deplin de instituțiile Uniunii Europene. Bine, l'ultimo intervento. Foarte bine, vă mulțumim. Acum are cuvântul domnul Viorel Isticioara Budura. Greu să vă pronunț numele, mă scuzați. Thank you, Chair. Very kind of you in try... Vă mulțumesc pentru faptul că ați încercat să-mi pronunțați corect numele. Chiar și concetățenii mei au probleme, deci ați fost foarte amabil. E o mare plăcere să mă aflu astăzi aici, alături de stimații membri ai Comisiei AFET. Această dezbatere vine într-un moment potrivit. Și fiind ultima persoană care ia cuvântul, am un anumit avantaj, și anume că tot ceea ce era important a fost spus. Și de la bun început, din capul locului, vreau să spun că sunt de acord cu intervențiile foarte valoroase făcute deja aici. Însă, dat fiind că am fost uh, invitat să reprezint Departamentul pentru Asia de la Serviciul European de Acțiune Externă, deci vreau să vă mărturisesc de la bun început cât de mândru mă simt să mă ocup de aceste țări strategice. Doar două țări uh, fac parte din grupul BRIC, China și India. Coreea și Japonia, celelalte țări de care mă ocup, sunt, bineînțeles, și ele parteneri strategici. Sunt de acord cu ceea ce s-a spus uh, acest uh, grup BRIC este văzut ca fiind neomogen. Pe fundalul globalizării. Multe țări au simțit că erau puse practic, uh, că erau amenințate, că au simțit că în situația actuală această grupare uh, le-ar uh, da de câștigat în ceea ce privește statutul lor regional și internațional. Și dată fiind dimensiunea acestor țări, resursele lor și alți uh, factori, au crezut de conființă că e mai bine să se grupeze. Și pentru că am fost invitat pentru a vorbi despre modul în care planificăm lucrurile și cum vrem să ne uh, organizăm relațiile cu aceste țări, trebuie să mărturisesc că, aceste țări, că structura noastră e pe regiuni geografice. Țările sunt grupate în funcție de anumite circunstanțe geografice și din acest punct de vedere trebuie să vă spun că nu am o abordare comună neapărat, însă aceste țări împărtășesc un lucru și anume poartă cu toatele acea etichetă dată în urmă cu câțiva ani poate că din politețe, însă din, și din motive uh, politice, deci poartă eticheta de parteneri strategici. Și de aceea intervențiile făcute de ceilalți uh, oaspeți sunt foarte relevante. Însă din punctul meu de vedere, deci noi avem departamente diferite, nu avem o abordare comună în ceea ce privește țările BRIC. Trebuie însă să vă reamintesc că, uh, că deja de anul trecut uh, am uh, încercat să definim conținutul um, acestui concept strategic în cadrul politicii externe a UE. Și poate că vă aduceți aminte că la Consiliul European s-a discutat despre trei strate- parteneri strategici, UE, Rusia și China și, de asemenea, s-au uh, redactat documente în legătură cu aceste țări. Și pe viitor vom discuta și despre țările care fac parte din acest grup informal, despre India și Brazilia mai exact. Dat fiindcă această grupare este informală, după părerea mea, Um, aș spune că aceste țări nu au avut neapărat opțiunea de a se aduna la oaltă. Au făcut-o pe un fundal internațional, după cum spuneam, văzând că au mai multe șanse și că pot câștiga mai mult dacă au o abordare uh, oarecum comună, încercând să se sprijine reciproc în anumite uh, domenii Aceste țări sunt puteri emergente, regionale și internaționale și cu siguranță au multe de învățat unele de la altele și cu siguranță e importantă pentru ele și experiența în cadrul organizațiilor internaționale. Însă, încă o dată, spun că aceste țări sunt într-o perioadă de învățare. Ajung, sunt acum pe cale de a se transforma niște actori importanți la nivel internațional. Însă eu nu știu dacă ținem noi cont de faptul că ei sunt acum pe cale de a învăța. Noi avem uh, experiență la nivel bilateral cu aceste țări. Uniunea Europeană, statele membre au avut, în continu- au avut tot timpul agende bilaterale o structură de relații bilaterale cu anumite proiecte pe termen mediu sau pe termen lung și anumite mecanisme de dialog. Da, asta poate fi o trăsătură comună a unei strategii eh, neprea, nu prea clar definite. Însă e clar că acum trebuie să găsim o strategie uh, adecvată pentru a aborda acest bloc ca un tot. Iar cei care doresc să studieze în profunzime modul de abordare al acestor țări la nivel internațional, modul în care reacționează la inițiativele lor, uh, cei care vor să studieze cât de comună este abordarea lor, care sunt conflictele lor în funcție de interesele regionale sau uh, specific naționale, deci există posibilitatea de a studia toate acestea. Deci, vă spuneam, noi am preluat practic mecanismele pentru dialogul politic din agenda anterioară. Se organizează summituri destul de regulate. Președintele Consiliului are de asemenea, ar putea interveni în ceea ce privește aceste relații și ar putea fi un uh, reprezentant la nivel înalt pentru a transmite mesajele politice. Președintele Consiliului European a făcut o vizită în China în luna mai, ocazie care ne-a permis să reînnoim interesul pe care îl aveam față de această țară, dar ne-a permis și să explorăm anumite mecanisme din experiența individuală a statelor membre și din cea colectivă. Am putut proiecta priorități uh, un nou teren de explorare pentru următorul summit care va avea loc uh, mai târziu anul acesta. Serviciul nostru are mod constant deci aceste legături. Noi ne-am uh, inspirat din trecut, uh, din acordurile bilaterale care existau, din acordurile de uh, liber schimb, din parteneriatele de cooperare și știți că de multe ori au existat și rezultate foarte bune. Mă refer la o țară care nu face parte în grupul BRIC, la Corea de Sud, cu care avem un acord de liber schimb care a intrat în vigoare în iulie anul acesta. Încercăm acum să ajungem la un uh, acord de liber schimb uh, cât mai bun cu India, să fac eforturi foarte clare pentru a încheia negocierile. Și acum, în ceea ce privește acordurile politice. Unele sunt acorduri de... Pentru unele țări avem acorduri de parteneriat și cooperare. Cu China uh, avem o serie de negocieri la jumătatea... Am avut negocieri la jumătatea lunii iunie. De asemenea, există un dialog constant în ceea ce privește drepturile omului. Asta nu doar pentru că noi avem niște principii călăuzitoare, ci și pentru că multe țări au probleme în ceea ce privește modul nostru de percepție a situației drepturilor omului. Partners, I'll have to go back to, uh... Acum aș vrea să revin la anumite perspective despre care au vorbit și colegii aici. Uh, not only uh, given E clar că relațiile bilaterale ajung să se extindă și să aibă o pondere importantă, însă să nu uităm că cu anumiți parteneri putem trece dincolo de relațiile bilaterale și dată fiind mărimea acestor țări, uh, s-ar putea să fim nevoiți să ne gândim la posibilitatea unor relații între UE și aceste țări pentru a face față așteptărilor. Trebuie să vă spun că de mai multe ori, vorbind despre țările din departamentul meu, Asia, deci de China și de India, deci putem avea niște parteneri semnificativi. Problema e să găsim perspectiva corectă pentru a-i atrage de partea noastră. China e o țară foarte mare, foarte sofisticată. Aici uh, trebuie să ne gândim mult pentru a putea atrage interesul acestei țări. S-a menționat și Africa. Da, din Africa ajungem în peninsula coreană, din Iran în America Latină. Așa merg legăturile la nivel internațional. Nu știu, s-a menționat aici și operațiunea de evacuare a cetățenilor uh, chinezi care lucrau în Libia. Atunci s-a văzut care sunt noile capacități uh, pe care le are această țară. Și s-a văzut de asemenea că e un actor uh, care are o proiecție internațională din ce în ce mai mare și capacități din ce în ce mai crescute. Acum, în ceea ce privește politicile regionale, toate aceste țări se află în niște regiuni în care ele au o pondere importantă. Și dat fiindcă sunt niște parteneri strategici, există și această percepție reciprocă între ei. Uh, partner uh, should be uh... Să nu uităm că e foarte important aici să avem noi o politică adecvată pentru aceste regiuni. Poate că îl voi cita pe domnul Peter Mandelson, ca, care acum câțiva ani a spus că capacitățile noastre de a da o structură viitorului depind foarte mult de ce se va întâmpla cu China și de cât de mult vom influența China. Care e percepția noastră pe termen lung acestor parteneri? E clar că aici trebuie să analizăm mai mult lucrurile, însă trebuie să vă spun că Răspunsurile date aici au fost foarte interesante. M-am simțit și eu uh, uh, am vrut și eu să intervin. Domnul Van Rompuy spunea anul trecut că avem parteneriate strategice. Da, e bine, însă trebuie să continuăm să facem mai mult și mă bucur foarte mult să văd că avem această dezbatere aici la AFET și aștept uh, cu nerăbdare îndrumarea dumneavoastră. Vă mulțumesc. Primul care intervine este domnul Kellam. Grazie, președinte. Mulțumesc. Thank you all. It has been most exciting. Vă mulțumesc. A fost o dezbatere foarte interesantă și de pe urma căreia am avut cu toții de învățat. Cuvântul cheie aici e o interdependență crescândă. Nimeni nu poate evita asta. Însă, răspunsul poate fi doar o coordonare crescută. E clar că acest grup BRIC are o importanță din ce în ce mai mare, au un cuvânt de spus, asta dat fiind proporțiile lor pe scena economică internațională. Do it. Însă, întrebarea e cum să reacționăm noi. Și dat fiind că e nevoie de mai multă cooperare și coordonare, nu putem interveni decât pe baza următorului uh, precep și anume să se crească ponderea statului de drept la nivel internațional. Deci mai multe șanse, șanse egale, reciprocitate, scăderea corupției, nivelului de corupție. Cealaltă cale e să încercăm să creștem rolul politic și militar al fiecărei puteri emergente. Și aici apar uh, niște diviziuni clare între Rusia și China. Pe de o parte și celelalte țări, uh, India și Brazilia din grupul BRIC. În ceea ce privește reacția Uniunii Europene, domnul Small a menționat de mai multe ori acea portiță de șanse care nu va fi deschisă prea mult timp. Deci Uniunea Europeană acum trebuie să se întrebe dacă va acționa în mod coordonat sau dacă va folosi relațiile individuale cu fiecare țară bric în parte. Și cred că colegul din Spania a propus aici o formulă bună. Relațiile bilaterale ar trebui să fie mult mai transparente. Alminter, Uniunea Europeană nu își poate juca rolul la nivel internațional și nici nu își poate crește credibilitatea. Întrebarea este însă dacă există o motivație suficientă pentru ca acest grup BRIC să colaboreze mai eficient și ca tare UE să reacționeze în mod mai coordonat. Da, sunt de acord că ar trebui să lăsăm pe din afară uh, Rusia, să avem grupul RIC și nu grupul BIC, mă scuzați, și nu BRIC, deoarece Rusia știm ce a făcut și cum s-a comportat de-a lungul istoriei. <coughs> Domnul Van Orden, mulțumesc. Și eu vreau să le mulțumesc cu aspeților. Au existat aici opinii, păreri divergente, lucru pe care îl salut. Am fost oarecum uimit de intervenția domnului Benavente. Deoarece nu am înțeles prea bine la ce vă referați, domnule Benavente. Pe de o parte, ni se spune tot timpul că politica de securitate și apărare nu are o, existi- o existență proprie. Uh, e formată practic doar din ceea ce doresc statele membre ca uh, domenii comune de acțiune. Pe de altă parte, a spus că după intrarea în vigoare a tratatului Lisabona, știu cât de legitimat a fost uh, acest tratat, de altfel, la nivel european, deci spuneați că după intrarea în vigoare a Tratatului Lisabona, statele membre sunt obligate să schimbe politica externă, deci din cauza Tratatului de la Lisabona. Deci acum avem niște obligații comune, nu? Asta spuneți dumneavoastră, însă aceste două lucruri se bat cap în cap. Și poate că mi-ați putea lămuri. Deci care este exact poziția dumneavoastră? Mă întreb ce crede Germania de renunțarea la relațiile bilaterale. Nu prea cred că ar fi ei pentru așa ceva. Dumneavoastră păreți foarte entuziasm de uh, politica uh, comună de pesc, însă iată ce ne-a demonstrat operațiunea din Libia. Această politică e găunoasă, nu există, nu există practic. Și ceea ce încercați să faceți e să inventați o politică Uh, externă și de apărare și ulterior să găsiți faptele din realitate pentru a putea pentru a putea um, justifica teoria făcută anterior. Deci mă întreb, ați văzut ce s-a întâmplat cu ONU în ceea ce privește operațiunea din Libia? Nimeni nu a dorit atunci să se implice. Se vorbea, nimeni nu a dorit nici uh, un embargo maritim. Deci am încercat să, să, să intervenim prin ONU, însă până la urmă a intervenit NATO. Și doar jumătate din statele membre NATO s-au implicat, deoarece știau că există cealaltă opțiune. Și în contextul discuției de astăzi, eu aș întreba următorul lucru. Care e relația între politica comercială și cea externă? Din punct de vedere istoric, în mod interesant, uh, interesant statele mele și să facă o separare între cele două. Gândiți-vă ce s-a întâmplat după cel de-al doilea război mondial. Germania a privit a primit, uh, uh, Marea Britanie, mă scuzați, primea substanțe chimice din Germania. Și asta s-a întâmplat și înainte de război. Și sunt multe alte exemple de acest fel. Deci să ne întrebăm care e relația între politica comercială și cea externă. Grazie, colega Van Orden. Vă mulțumesc, domnule Van Orden. Domnul Girip. Grazie, signor președinte. <clears throat> Ostatni z mówców, pan Wiorel Budura, powiedział... Domnule președinte, vă mulțumesc. Unul din ultimii vorbitori, domnul Budura, ne-a oferit un rezumat foarte interesant al dezbaterii, spunând că am avut parteneriate strategice cu multe din statele BRICS, însă acum a venit timpul să elaborăm o strategie comună pentru a aborda aceste țări. Această afirmație arată că în Uniunea Europeană suntem practic uh, cu un pas în urma acestor țări cu o dezvoltare economică foarte rapidă. Și astfel ne este și mai greu să analizăm exact ce anume leagă aceste țări. S-a spus în repetate rânduri că Rusia practic n-ar trebui să facă parte din acest grup, însă și Rusia are un potențial foarte diversificat. Și poate că de aceea totuși ar trebui păstrat în strategia față de acest grup. Eh, și celelalte state eh, din grupul BRICS încearcă să demonstreze prin puterea lor crescândă că sunt capabile să eh, intre și să rămână în competiție cu Occidentul. Îmi amintesc de o conversație pe care am avut-o cu ambasadorul Poloniei în China. Asta a fost cândva la sfârșitul anilor 80. atunci acest ambasador a pus o întrebare unui uh, prim-ministru din uh, Europa de Est și anume l-a întrebat cum vedeți dezvoltarea țării noastre pe următorii 100 de ani. Uh, interlocutorul a fost perplex și a putut doar răspunde nu ne-am gândit încă atât de departe în timp. Cred că acest răspuns zice foarte mult pentru că arată modul în care uh, s-a planificat atunci uh, politica uh, generală de dezvoltare, dar arată și modul în care ne raportăm noi la China, de exemplu. Un lucru pe care l-am dezbătut aici, dar și în alte comisii, este siguranța aprovizionării cu materii prime pentru industriile noastre. Dacă luăm în considerare pământurile rare, observăm că 85 până la 90% din aceste pământuri rare se află în China, iar noile tehnologii nu pot fi uh, implementate fără aceste pământuri rare. În plus, China deține valute, uh, rezerve valutare extrem de importante și are și alte resurse energetice, de exemplu, care sunt semnificative. Acest lucru se aplică și Rusiei și inclusiv uh, rezervele energetice ale Braziliei uh, sunt în uh, dezvoltare foarte rapidă. Practic, resursele energetice ale Braziliei ar putea să se schimbe radical în următorii ani și Brazilia ar putea să devină cel mai important furnizor de gaze naturale. Deci, uh, iată, un element comun pe care îl au aceste state cu Rusia sunt, de exemplu, resursele naturale. Am citit mai multe rapoarte în ultimul timp Eh, cu privire la schimbările demografice radicale ce urmează să aibă loc în aceste eh, state. India în curând va depăși China sub raportul populației, iar Nigeria va ajunge pe locul 3. Un lucru despre care încă eh, nici nu vorbim aici. Dar sunt evoluții extrem de relevante pentru că cu siguranță că vor determina și o schimbare a, a politicii în, în Africa și față de Africa. Deci trebuie să ne gândim cine va conduce acest grup al puterilor emergente în viitor. Eh, vreau să sugerez cu asta că se prevăd unele schimbări în dinamica actuală a dezvoltărilor. Vor fi multe crize în domenii și în țări conexe care se află în relație cu statele BRICS, dar trebuie să ne punem întrebarea cine va conduce aceste, uh, acest grup și uh, atunci trebuie să ne și punem întrebarea care va fi uh, viitorul parteneriatelor strategice pe care le are Uniunea Europeană. Pentru că există acorduri comerciale bilaterale. Sigur, cu alți parteneri, Uh, uh, acordurile noastre comerciale sunt, uh, creează niște deficite de balanță comercială, cum este, de exemplu, cazul acordului cu statele Mercosur. Și cu aceasta ajung și la problema drepturilor omului și la problema standardelor democratice în general. Ce influență au acestea în ce privește relația noastră cu statele BRICS. Mulțumesc. Colega... Pentru a închide acum lista de intervenții, domnul Lansbergis. Thank you, Mr. President. <clears throat> Only one remark about... Doar o observație, domnule președinte. BRIC versus BICS. Acești actori sunt numiți uh, economii uh, sau națiuni emergente Dar cred că nu este suficient să considerăm că uh, acest element al economiilor în curs de dezvoltare rapidă este singurul element liant între aceste state. Dacă am merge pe această teorie, așa cum a făcut-o și Karl Marx, atunci ar fi într-adevăr o o caracteristică remarcabilă. Însă sunt și alte dimensiuni ale problemei, cum a spus colegul meu, de exemplu, problema drepturilor omului. Și atunci s-ar putea vorbi și despre democrații emergente, pentru că cel puțin două dintre aceste state sunt democrații. Întotdeauna am considerat că India este una din cele mai importante democrații și am dori ca aceste țări emergente să contribuie la consolidarea democrației în lume. Acest lucru este extrem de important, fundamental, aș zice, pentru viitor. Și nu cred că această componentă a drepturilor uh, omului, drepturilor fundamentale, a democrației, ar trebui uh, diluat de uh, diferite interese pragmatice comerciale de moment. Deci trebuie să vedem care sunt dimensiunile reale ale problemei. Mulțumesc. Poste. Mulțumesc. Acum răspunsurile care vor fi date în ordine. Nan, Benavente și domnul Budura. Thank you very much. I will uh, pick up... Mulțumesc foarte mult. Uh, eu voi uh, răspunde la întrebarea doamnei Van Orden pentru că această chestiune a fost uh, uh, și este dezbătută în mod regulat în, uh, Uniunea, în guvernul german. Care este relația dintre contactele economice și comerciale, respectiv contactele politice? Da? Deci cum ne raportăm în relațiile noastre economice atunci când, de fapt, trebuie, suntem obligați să abordăm și unele aspecte de mai delicate, cum ar fi drepturile omului. Noi considerăm că relațiile economice uh, raționale reprezintă baza uh, oricăror alte contacte, inclusiv în domeniul, uh, domeniul drepturilor omului. Și există, evident, și aici uh, uh limite. Dar și partenerii noștri chinezi uh, sunt foarte ascultători când este vorba de interesul lor, când ei au un interes în a investi, când ei sunt interesați să învețe din ce are să le ofere Europa, când așadar avem această situație, întotdeauna există o disponibilitate mai mare a chinezilor să uh, uh, asculte și opinia noastră în legătură cu chestiuni mult mai delicate Uh, și atunci se întâmplă că, uh, că doamna uh, cancelar federal Merkel poate să le dea câte o lecție dojenitoare fără să se ajungă la mari conflicte. Este modul în care acționăm noi cu chinezii. Noi ne prezentăm miza, ei își prezintă miza și atunci se ajunge la interacțiune. jucăm cu cărțile pe față și uh, cred că și în Uniunea Europeană ar trebui să învățăm mai mult uh, cum funcționează această abordare, pentru că altfel nu se ajunge la dialog, se ajunge la monologuri paralele care nu se întâlnesc. Sau uneori nu se ajunge nici la monologuri în uh, fiecare direcție. Pentru noi acest, această abordare este esențială. Noi vrem să abordăm această chestiune și vrem ca prin relațiile noastre să și uh, fim diferiți, să fim mai buni, să avem mai mult succes. Deci, important este în orice negociere să ai mai multe argumente de partea ta. Da? Și așa încercăm să gestionăm și relațiile noastre cu China. Însă, aș putea să spun că uh, situația este similară și în relația noastră bilaterală cu India. Răspunzând uh, la întrebarea domnului Kelam, într-adevăr, statele BRICS au o motivație economică și politică puternică în a interacționa cu statele Uniunii Europene. În experiența noastră, interacțiunea cu Uniunea Europeană este cea pe care China, de exemplu, dar și celelalte state BRICS ar prefera-o Însă, interacțiunea cu Uniunea Europeană e posibilă doar atunci când Uniunea Europeană este un singur partener cu care poți discuta. Dar câtă vreme acest lucru nu se va întâmpla, va exista o interacțiune puternică între chinezi și statele membre ale Uniunii Europene. Și China își va impune față de aceste state punctul de vedere. Și cu India avem exact aceeași experiență. Mulțumesc! Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Um... Mulțumesc, domnule președinte. Prima întrebare a domnului Van Orden uh, este cea la care aș dori să răspund. Cu tratatul de la Lisabona, nu am schimbat modul în care ne conturăm și elaborăm politicile și politica externă în Uniunea Europeană. Însă, ceea ce am schimbat este cadrul instituțional în care prezentăm această politică externă comună lumii. Și acest lucru are niște consecințe foarte clare. Care a fost ranționamentul? Nu este vorba de ambiții federaliste Însă, cred că mai degrabă raționamentul este următorul. Într-o lume multipolară este mai bine să poți contacta o singură autoritate, o singură instituție care reprezintă întreaga Uniune Europeană. Da? Ă, dacă în plan bilateral ați adoptat un tratat, atunci atunci trebuie, evident, să oferiți puteri de pline aceluia care semnează uh, acordul bilateral. Deci, uh, iar, iar cei care semnează acel uh, acord bilateral trebuie să se asigure, trebuie să fie siguri că instituțiile pe care le reprezintă vor urma, vor da urmare dispozițiilor din acordul bilateral. Deci, statele ă, dumneavoastră sunt membre în Consiliul de Securitate. Ă, atunci, ă, unii, unele state consideră că, da, ar trebui să aibă și o poziție individuală pe toate temele mari în Consiliul de Securitate. Ei bine, aici nu mai este așa de când a intrat în vigoare tratatul de Lisabona. Acum, uh, trebuie să avem o, un singur glas pe care să vorbim. E bine, acest lucru încă nu este acceptat, nu este internalizat în toate capitalele. Da? Nu există încă o comunicare foarte bine cu serviciul de acțiune externă. Deci există încă această atitudine de distanțare față de poziția comună. Însă, în momentul în care se va implementa uh, politica externă comună în uh, temeiul tratatului de la Lisabona în uh, politicile naționale externe, nu va mai exista practic o poziție națională sau o politică externă națională dincolo de consensul la care se va fi ajuns la Bruxelles. Pentru că dacă va exista, atunci practic uh, subminam uh, toată puterea pe care și competența pe care ne-am creată cu acest uh, serviciu de reprezentare externă comun. Uh, thank you. Uh... Mulțumesc. Cred că întrebările reflectă foarte, o foarte bună înțelegere a provocărilor cărora le suntem expuși. Um, în legătură cu membrii BRICS, observăm că la nivel regional și internațional devin actori tot mai vizibil și tocmai de aceea uh, agendele noastre de relații bilaterale trebuie să se dezvolte în direcția în care, pe de o parte, uh, salutăm uh, mai intensa prezența acestor state pe scena internațională, încercând să responsabilizăm acești noi actori atât pe planul lor intern cât și în relațiile internaționale. Eh, da, chiar dacă China este eh, privită ca un partener eh, obstrucționist, să zicem așa, în plan internațional, în ultimul deceniu s-a observat că chinezii lor Eh, le place acum, au, au prins gustul acestei plecări internaționale, au prins gustul uh, codeterminării direcției uh, discursului politic uh, în care se, în care vo, în care se mișcă anumite instituții internaționale. Apoi, criza economică financiară a propulsat, a catapultat practic China într-o cu totul nouă poziție în care așteptările față de China au crescut ex, în mod exploziv și acum China trebuie să se pronunțe în uh, tot felul de chestiuni internaționale pe lângă provocările interne uh, pe care le are acasă. În această privință, aș spune că pentru noi, pentru Uniunea Europeană, pentru statele membre, Uh, forurile de interacțiune noi cu BRICS, de exemplu grupul G20, reprezintă noi posibilități de uh, reconturare a uh, discursului politic față de aceste state. Acum, sigur, putem să ne gândim dacă UE sunt bine reprezentate sau în mod corespunzător reprezentate la G20, însă considerăm că G20 este un vehicul foarte bun pentru dialogul cu aceste țări. La nivel regional, Apoi există o serie de elemente eh, care s-ar pot devedi avantajoase pentru noi în contactul cu aceste țări. Există în aceste țări eh, resurse importante care influențează nu doar piețele internaționale, dar care pot eh, pot fi determinante pentru gestionarea multor piețe și pentru uh, modul în care sunt uh, gestionate multe costuri ale materiilor prime, ale resurselor. De exemplu, dacă China ar decize, decide mâine să dubleze prețul anumite uh, resurse naturale strategice, acest lucru ar putea să creeze probleme. Și de aceea este important să ne coordonăm pozițiile noastre cu ale chinezilor, cu ale celor ceilalți parteneri BRICS pentru a canaliza uh, anumite evoluții în direcția pe care ne-o dorim. În ce privește drepturile uh, omului, uh, ele sunt întotdeauna parte importantă a tratatelor noastre, însă trebuie să ne schimbăm limbajul, modul în care exprimăm aceste elemente astfel încât uh, poziția noastră să devină mai explicită, în special în domeniul drepturilor omului în aceste țări. Și exist, miza este foarte mare și de multe ori uh, acești uh, parteneri nu agrează să fie eh, tratați eh, ca eh, parteneri de gradul 2, de rangul 3 și așa mai departe. Vor să fie parteneri cu drepturi de pline. Nu vor să fie dojeni, să li se țină predici și lecții despre cum ar trebui să se comporte. Eu nu sunt convins că o astfel de atitudine ar avea efectul dorit. Dar, cum s-a mai menționat în uh, perioada post-Lisabona, avem noi instrumente, avem noi modalități prin care am, uh, putem să ne exprimăm mesajul politic și putem să îl facem disponibil uh, printr-o varietate de mijloace. Um, modul în care funcționează societatea noastră, societățile noastre, ne permite să ne folosim multe canale de comunicare, eh, cele academice, universitare, ONG-urile, eh, pe lângă cele deja eh, cunoscute. Prin aceste instrumente putem să ajutăm societățile să evalueze și să îmbrățișeze până la urmă valorile noastre. Mulțumesc! Allora, l'ultima regola. Ultimul răspuns a venit din partea domnului Valadau. Aș dori să răspund întrebarea domnului Tano cu privire la Brazilia, Europa, asistență și așa mai departe. În primul rând, asistența, ajutorul pentru Rusia, China și India este doar o parte mică a capitalului care ajunge acolo în prezent. Aș putea fi de acord cu dumneavoastră că nu au nevoie de asistență publică, de sprijin public, dar după cum știți, nu e vorba de filantropie când vorbim despre ajutor. Este vorba de un factor de putere, de un efect de pârghie. Deci este până la urmă o chestiune politică, nu e vorba doar de a acorda sau nu asistență. În al doilea rând, dacă UE este o structură permanentă sau dacă va dispărea până la urmă. Știu că sunt mulți britanici care așteaptă cu nerăbdare acest sfârșit și cred că n-ar însemna altceva decât să ne tăiem singur craca de sub picioare. Dar pentru Brazilia, UE este și va fi permanentă mult timp de acum înainte. Asta nu înseamnă că UE va fi o mare putere. Brazilia are multe relații bilaterale cu fiecare țară din Europa când e vorba de nanotehnologii, investiții și așa mai departe. Pentru Brazilia, Europa ca structură, Uniunea Europeană reprezintă politici comerciale și reglementări. Politici comercială. În Brazilia se spune că diferența dintre UE și Statele Unite este, în ceea ce privește politica comercială, că Statele Unite sunt ca un tigru. Își fixează prada, o, îi dau târcoale și când prada nu este atentă, sare pe ea și o mușcă. Uniunea Europeană este ca un hipopotam mare și liniștit. Cu un zâmbet mare, ochi mici, care rumegă luni în șir și apoi când prada nu este atentă, se așează pe ea. Cam așa sunt văzute lucrurile. Și de aceea Brazilia a văzut, așa a văzut, de exemplu, regulamentul RICI. Când se elaborează regulamente, acestea pot sau nu să fie eficiente. Dar trebuie să înțelegem că și celelalte părți ale lumii reacționează la aceste reglementări. De aceea am spus nicio reglementare fără reprezentare. Ce vreau să spun este că suntem cu toții împreună în această criză financiară și cu toții acționăm într-o lume interdependentă. Dacă UE cade, așa se va întâmpla și cu țările BRICS și dacă ele cad, uh, UE la rândul său le va urma. În secolul 20 exista o soluție pentru acest gen de problemă sistemică și anume războiul. Am distrus mult capital au murit mulți oameni și apoi economia a fost din nou pusă pe picioare. Acum lucrurile sunt mai complicate. Tot ce ne-a mai rămas este cooperarea. Și știm în Europa cum stau lucrurile în acest sens și o să-l rog pe colegul nostru din Polonia să ne spună cine va conduce. Nimeni nu va conduce. Și asta este problema. Singurii care vor conduce sunt cei care sunt de acord să garanteze principalele bunuri publice pentru funcționarea acestui sistem de interdependență și deocamdată doar Statele Unite fac asta. Poate ne place, poate nu, dar Statele Unite sunt singurele care în ultimii ani pot să garanteze parte din aceste bonuri publice. Europa, China, India, Brazilia nu pot sau nu vor să o facă și deci ne aflăm în această situație. Domnul Van Order a pus o întrebare cu privire la politica externă și politica comercială care sunt strâns legate. Politica externă era și cred că mai este uh, în legătură cu interesul național sau european, să spunem, pentru UE. Dacă vrem să avem politica externă cu politica comercială, trebuie să știm care sunt exact interesele comerciale și asta nu este ușor. Poate că ceva este bun pentru un sector, dar dăunător pentru alt sector. Deci politica comerciară nu este altceva decât un joc sensibil al echilibrului la nivelul lobby-ului. Dezechilibru fiind față de minoritatea cea mai protejată. Politica externă nu era așa ceva, dar acum se apropie de acest model. Și asta este o problemă atunci când uh, trebuie să facem politică externă, dacă e vorba de lobby care te atacă din toate părțile. Guvernele naționale în această lume interdependentă încep să-și piardă din legitimitate. Oamenii nu mai cred că guvernele naționale pot să rezolve toate aceste mari probleme. Prin urmare, ce putem face? ne întoarcem la cele spuse de domnul Landsbergis despre democrație. Există un decalaj de democrație acolo și nu știm ce să facem. Și un ultim comentariu cu privire la intervenția domnului Chela, creșterea ordinii de drept. Evident, sunt de acord. Singura problemă este că indienii, chinezii, nu neapărat brazilienii, fiindcă ei sunt oarecum mai incluși în joc, aceștia consideră că regulile au fost create fără prezența lor. Ne spun, voi ați stabilit aceste reguli și acum vreți ca noi să fim de acord cu ele. Deci suntem în dilema oul și găina. Dați-le voie să-și spună cuvântul pentru a participa și a fi responsabil pe viitor sau acordați-le sau cereți acum participare și implicare pentru a avea un cuvânt de spus pe viitor. Nu știm care e cea mai bună variantă. Este o alegere politică aceasta și ea trebuie făcută. Dar ne aflăm într-o perioadă plină de nesiguranțe și cred că există posibilitatea să apară mari crize, poate chiar războaie, pe acest gen de gândire. Dacă nu cooperăm, dacă nu facem lucrurile corect, haos ar putea să fie ceea ce, cu ceea ce ne alegem. excepționale intervenții și pentru domnul Salafranca. Dăm cuvântul domnului Salafranca în mod excepțional. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze că am ajuns cu întârziere la această discuție. Am participat la o altă întâlnire. Vreau să-l felicit pe domnul Sarius Volski pentru că a organizat această audiere privind relațiile cu BRICS. Vreau să felicit și toți intervenienții pentru prezentări. Din păcate n-am putut să particip la prezentarea profesorului Vaiadod, dar îl cunosc de mult timp. I-am auzit și răspunsul, așa că îmi dau seama că a fost o prezentare excepțională ca de obicei. Și Aș vrea să ne răspundeți la o întrebare care este preocupantă pentru mine. Presupun că situația actuală a unui studiu interesant care a fost făcut de institut este adevărat că astăzi toate analizele, toți analiștii spun că axa economică va fi modificată dinspre Atlantic către India și că Europa este într-o fază de declin și că Statele Unite sunt singura putere încă valabilă, urmată de Germania, Franția, Regatul Unit, China, apoi Japonia și Rusia. Și apoi este vorba de situația interesantă a unor state din Uniunea Europeană mai mici, de exemplu Austria, preia un număr dublu de imigranți față de Brazilia. Slovenia, de trei ori mai multe medalii în sport decât India. Luxemburg câștigă competiții internaționale sportive mai multe decât China. Acestea sunt informații care trebuie sigur să fie abordate uh, cu anumită precauție, fiindcă vorbim despre state mici din Uniunea Europeană. Dacă vorbim despre cele mari, atunci cred că acele informații sunt și mai întemeiate. Știm că cunoașteți acordul Mercosur și aici vorbim despre o revizuire a bugetului pentru 2011 cerută de Comisia Europeană pentru reducerea fondurilor Mexico, Brazilia, și alte țări au făcut aceleași reduceri pentru a acomoda noile preocupări. De ce au nevoie aceste noi țări BRICS? Sunt oportunități, oportunități care vin din acorduri de asociere. Ce părere aveți însă despre aceste reduceri pentru aceste zone geografice? Credeți că e o idee bună? E un semn bun al interesului european față de țările BRICS? Sau ar trebui mai degrabă să urmărim uh, situația mai îndeaproape în acele țări și să nu tăiem fondurile pentru acele regiuni? Mulțumesc pentru ocazia de a pune aceste întrebări. Acum cred că urmează răspunsul din partea domnului Valadao. Este foarte dificil să răspunzi la o întrebare așa de grea pentru că, pe de o parte, este un semn foarte bun faptul că Europa începe să se preocupe cu adevărat de ce se întâmplă în nordul Africii și că devine mai serioasă în relațiile cu țările arabe din Africa de Nord. Pentru, ceea ce numim, pentru ca ceea ce numim primăvara arabă să aibă măcar un minim de șanse de a deveni ceva bun. La nivel simbolic, Da, să spunem că vom avea subvenții mai mici pentru Brazilia și Mexic e problematic, dar ele nu au nevoie de acele subvenții. Au nevoie de cooperare, au nevoie de comerț și de multe lucruri care trebuie făcute împreună. De exemplu, să mergem în Africa împreună, acolo sunt lucruri de făcut, există cooperare tripartită, deci multe lucruri care pot fi făcute împreună. Problema Europei cu Brazilia în special și cu Mercosur continuă să fie tocmai negocierea Mercosur la Uniunea Europeană. Americanii, vedem acum, sunt pregătiți să reducă uh, subvențiile pentru etanol, din motive care nu țin cu nimic de etanol. Brazilienii vor uh, exporta etanol în Statele Unite și Europa nu face acest lucru. Deci există o problemă în agricultură. Nu putem spune că nu. Ea există și de aceea cred că aceste semnale sunt cele mai complicate de interpretat. Europa este cu adevărat dispusă să inițieze o asociere profundă cu țările din America de Sud, cum ar fi Brazilia, Brazilia și altele. Dar în ce măsură este Europa pregătită să își concilieze interesele sale cu cele ale omologilor săi? Nu doar să spune de fiecare dată facem cum vrem noi. Asta este mult mai important decât să reducem sau nu anumite subvenții sau anumite ajutoare pentru Mexica și Brazilia. Nu știu dacă v-am răspuns corect, dar întrebarea este dificil și de aceea și răspunsul este greu. Foarte bine, mulțumim uh, raportorilor, mulțumesc și colegilor care au contribuit la transformarea acestei discuții în una foarte interesantă și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. recomandarea adresată Consiliului și Comisiei cu privire la negocierea acordului de asociere UE Moldova. Vă reamintesc că acesta este a doua examinare a recomandării adresată Consiliului și Comisiei cu privire la negocierea acordului de asociere UE Moldova. Vreau să vă informez de asemenea că au fost prezentate 92 de amendamente și raportorul a prezentat 9 amendamente de compromis ca răspuns la aceste amendamente. Comisia INTA a votat în această dupămasă avizul pentru completarea testului pe care îl vom vota mâine. Prin urmare, dau cuvântul domnului Watson dacă este dispus să intervină. Cu un scurt comentariu. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să încep prin a mulțumi tuturor colegilor care au contribuit la discuția pe care am avut-o pe acest raport, cu sugestii foarte utile și raportorii din umbră de la celelalte grupuri cu care am avut o întâlnire foarte utilă săptămâna trecută. Ca urmare a acestor discuții, am formulat o serie de amendamente de compromis Aș putea să vă explic, domnule președinte, că eforturile făcute de mine au urmărit identificarea celui mai mare nivel posibil de consens. Cred că este important când avem de-a face cu țări din parteneriatul pentru Est să avem o poziție consecventă și un consens pe scară largă cu privire la calea de urmat. și să, îi garant, să le garantăm că vorbim într-un singur glas în ceea ce privește relația cu aceste țări. Și până la urmă asta stă la baza amendamentelor de compromis pe care eu le-am prezentat astăzi, le prezint astăzi. Aș vrea de asemenea să mulțumesc Comisiei INTA care a elaborat și astăzi a și votat un aviz raportor domnul David Martin și vreau să spun că acest aviz nu îmi creează nicio problemă mie ca raportor pe acest dosar și aș vrea să le recomand colegilor să introducem avizul cu modificările de azi dimineață în Comisia INTA, deci să-l introducem acest aviz în raportul nostru. Amendamentele de compromis, domnule președinte, acoperă multe dintre amendamentele prezentate de colegi și sper că colegii le au cu toții, astfel încât nu va fi nevoie să le citesc eu unul câte unul. Dar aș dori să sugerez o mică modificare la unul dintre amendamentele de compromis, după discuțiile ulterioare pe care le-am avut cu raportorii din umbră. Acesta este amendamentul de compromis care acoperă aliniatul 1A Noul compromis ar suna în modul următor și îmi cer scuze că este o propoziție destul de, o frază destul de lungă în limba engleză. Nu vreau să mă număr printre cei care contribuie la declinul rapid al limbei engleze, așa că e nevoie de multe virgule în această frază, poate nu chiar așa de multe, încât să de-a gustul mâncării cu glutamat de monosodiu, dar fără îndoială se bazează în jurul expresiei perspectiva UE și nu perspectiva aderării la UE. Deci cam așa sună. EU engagement and ongoing negotiations with the Republic of Moldova on the assertion that the EU perspective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 subtilă reformulare a amendamentului de compromis, vom putea uh, să atingem un consens uh, uh, care să reunească toate grupurile politice. Aștept așadar comentariile colegilor la acest amendament de compromis modificat. Mulțumesc. Dau acum cuvântul raportorului din umbră, domnul Trean Ungureanu, primul. Oh, da, sunt prezent aici, domnule președinte. Mai întâi vreau să mulțumesc raportorului care a dat dovadă de un spirit uh, constructiv remarcabil, aș zice. Uh, s-a lansat în negocieri uh, îndelungi și a acceptat dezbateri uneori extrem de aprinse susțin întru totul uh, discernământul uh, său și uh, de aceea susțin și compromisul care a tocmai a fost anunțat, care mi se pare o formulă politică extrem de înțeleaptă. Dincolo de asta, nu cred că există prea multe alte elemente controverse în acest raport sau obstacole insurmontabile. În încheiere, permiteți-mi să fiu de acord cu raportorul în legătură cu observația sa făcută pe marginea declinului uh, limbii uh, engleze. Uh, domnul Pascu, avere cuvântul acum. I also, and paradoxically, I do not have anything to say în mod paradox, poate vi se pare, n-am nimic împotriva eh, celor spuse de domnul Traian Ungureanu în legătură cu acest raport. Deci susțin și eu eh, opinia că raportorul a făcut treaba excelentă și a reușit să găsească o formulă de compromis pentru unele elemente cheie ale raportului. Și astfel îmi face plăcere să spun că susținem și această modificare de ultim moment care s-a operat pe uh, varianta de compromis, pentru că cu toții ne dorim un, să, să putem face uh, un pas înainte în uh, dosarul Moldova, să înlesnim reformele structurale care să poată apropia Moldova de Uniunea Europeană. Cred că eforturile pe care le-am investit în acest uh, raport sunt remarcabile, însă nu pot susține cele spuse de domnul uh, și îmi cer scuze, uh, pot să susțin și eu cele spuse de colegul meu ungurean în ce privește efortul deosebit al raportorului în această privință. Vă mulțumesc așadar, domnule președinte, pentru excelentul raport dar mulțumesc nu doar raportorului, ci și colegilor cu care acesta a colaborat. Mulțumesc. Domnul Werner Schulz are cuvântul. Din partea verzilor. Domnule președinte, domnule raportor, iată am ajuns la un consens larg raportul a devenit uh, foarte precaut și echilibrat, care face, uh, care încurajează eforturile unei uh, țări foarte curajoase. Mă bucur în special că în singurul punct uh, controvers uh, care a mai rămas uh, deschis am reușit să obținem un compromis pe barea unei formulări extrem de echilibrate care ține cont de articolul 49 și include și perspectiva europeană. Vreau să mulțumesc în mod explicit raportorului pentru uh, activitatea prin care ne-a permis să contribuim și noi la acest echilibru, la acest rezultat uh, uh pozitiv. Cu, sigur că acest, uh, cu siguranță acest raport va apropia Moldova mai mult de Uniunea Europeană. Mulțumesc. Tanuk, next one. Domnul Tanuk. Uh, thank you, Chairman. Well, these... Mulțumesc. Și grupul ECR îl uh, sprijină pe domnul Graham, pe cavalerul uh, Graham Watson. Știu că a primit recent acest titlu. Doi colegi au vorbit despre această temă Moldovei și eu sunt membru în Comisia FET acum de 8 ani. Și mai aduc aminte de formularea folosită pentru Moldova și Ucraina, Ucraina fiind o țară mult mai mare – și întotdeauna polonezii vorbesc când e vorba de Polonia, de Ucraina, mă scuzați. Deci vor, se vorbește despre o țară europeană, atlantică, acum se vorbește despre perspectiva europeană. Deci parcă suntem mai clari când vorbeam de perspectiva euroatlantică, însă sprijin faptul că ne îndreptăm în această idee. Eu îi rog pe colegii români ca atunci când avem o dezbatere despre Ucraina să vorbească și atunci despre o perspectivă europeană și să păstrăm aceeași formulare pentru toate țările din parteneriatul uh, de est. Moldova, Ucraina și probabil și Belarusul, dacă da, va deveni democrat. Deci să nu folosim formulări diferite, pentru că aceste diferențe semantice nu aduc nimic bun deci vă rog să păstrăm o formulare în toate rapoartele noastre pentru toate aceste țări și să nu folosim formulări puțin diferite, care în practică nu sunt neapărat diferite, însă ucrainologii sau moldovologii, dacă există așa ceva, probabil ei se întreabă exact ce înseamnă formulările noastre nițeluri diferite pe care le tot folosim. Expensive, but beautiful. Cump, dar frumos. Domnul Salafranca dorește să intervină, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Raportorul din umbră, domnul Ungureanu, a spus foarte clar care este poziția și nu aș vrea eu, acum în numele PP-ului, uh, Uh, să renunț la posibilitatea de a-i mulțumi domnului Watson pentru deschidere, pentru capacitatea de dialog, pentru flexibilitatea sa, deoarece e important ca Parlamentul European să fie unit uh, pe această temă delicată. Și înțeleg logica domnului Tanok și anume să avem uh, o formulare coerentă pentru toate țările care sunt în aceeași situație. Și cred că formula propusă de domnul Watson e corectă, și în acest context vă pot asigura că grupul nostru va sprijini raportul domnului Watson. Așa cum a spus domnul Ungureanu, ne vom da un sprijin clar, uh, plin de angajament. Vă mulțumesc. Onorevole Macovei. Doamna Macovei. Oh, thank you very much. Vă mulțumesc. Înțeleg că s-a ajuns la o înțelegere privind amendamentul oral propus de raportor și salut acest lucru. Aș vrea să spun câteva cuvinte în legătură cu trimiterea la articolul 49 din tratat și la apartenență. În cazul acesta, în cazul Republicii Moldova, analizăm meritele cazului, analizăm progresele făcute de autoritățile și de poporul din Moldova. Cu toții acolo depun niște eforturi foarte mari și au avut niște rezultate foarte bune în ultimul an. Aceasta este evaluarea tehnică care trebuie să se oglindească și în decizia noastră politică. Deci, încă o dată, vedem ce a făcut această țară și de aceea trebuie să recunoaștem progresele făcute și, bineînțeles, să îi încurajăm pe această cale a reformelor deoarece la urma urmei acesta este și scopul nostru, să încurajăm și să-i sprijinim să continue reformele în beneficiul poporului. Și un al doilea comentariu scurt pe care vreau să-l fac. Pe 15 și 16 iunie am avut uh, uh, Comitetul Parlamentar Comun aici la Bruxelles. Au venit colegi din uh, Parlamentul Republicii Moldova și atunci am adoptat recomandări privind uh, mai multe domenii și privind toate chestiunile care țin de uh, dezvoltarea și de evoluția țării. Și aceste recomandări au fost trimise, bineînțeles, membrilor Comisiei AFET. Vă mulțumesc. Raporter for the conclusion. Domnule Watson, pentru a trage concluziile. Mulțumesc, domnule președinte. Mă simt foarte norocos să fiu raportor pentru Moldova și nu pentru unul din vecinii mai mari ai acestei țări. Încă o dată le mulțumesc raportorilor din umbră pentru cuvintele uh, de laudă și pentru răbdarea pe care au avut-o. Îi mulțumesc și Comisiei INTA și doamnei Macovei și delegației pe care dumnea ei o conduce. Le mulțumesc pentru contribuție. Eu cred că acest raport va transmite un mesaj foarte clar Republicii Moldova și anume că progresele pe calea reformelor și că progresele pentru a soluționa conflictul din Transnistria vor duce la un sprijin crescut din partea Uniunii Europene, conform principiului more for more, deci mai mult pentru mai mult, principiul dezvoltat de Uniunea Europeană. A fost o mare plăcere și o mare plăcere să fiu implicat cu o țară ca Moldova, care, așa cum spunea domnul Pașcu, are avantajul de a fi mică și frumoasă. A fost o plăcere să lucrez cu acest guvern și în această perioadă atât de dificilă, când trebuie să o ia înainte. Însă eu îi admir foarte mult pentru progresele pe care le fac și sper că vom reuși să avem o relație din ce în ce mai strânsă cu această țară. Și, domnule președinte, sper să putem vota mâine acest raport. Bine, colegi, grație a tu. Bun, dragi colegi, vă mulțumesc. Facem acum o scurtă pauză de 10 minute până la 5 și jumătate. Beh, questo lo vedranno. Eh, Spero.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

Bine, cari colegi... Dragi colegi, propun să respectăm punctualitatea distinsului nostru oaspete și să începem discuțiile cu puține minute în întârziere față de ce era prevăzut de ordinea de zi. Trebuie însă să dăm dovadă de politețe să respectăm punctualitatea domniei sale și de altfel să respectăm și timpul pe care îl avem alocat, care nu este, uh, nu poate fi depășit. Suntem încântați în special de faptul că putem să-i urăm bun venit președintelui Consiliului Reprezentanților din Republica Irak, la canalul numărul 17 puteți găsi interpretarea în limba arabă. După această comunicare de ordin tehnic, haideți să revenim la discuțiile noastre. Domnule președinte, prezența dumneavoastră astăzi aici este un semn concret al consolidării relațiilor dintre parlamentele noastre. Interesul comisiei noastre pentru dezvoltarea democrației în țara dumneavoastră este subliniat de câteva aspecte pe care aș vrea să le enumerez aici. Decizia noastră de a acorda colegului nostru, cel mai îndreptățit coleg din punctul meu de vedere, domnul Mauro, care este și șeful delegației partidului meu în Parlamentul European și care este raportor pentru relațiile dintre UE și Irak. A avut loc o primă vizită oficială a unei delegații a Parlamentului European care a fost condusă de domnul Stevenson, președinte al delegației pentru relațiile cu țara dumneavoastră, pe care de altfel l-ați întâlnit în aprilie la Bagdad și căruia îi mulțumesc pentru că este președinte alături de mine în această întâlnire. Apoi a avut loc o audiere publică organizată de comisia noastră în luna mai, care s-a axat în special pe situația economică și socială din țara dumneavoastră. Pe durata acestei audieri am auzit prezentarea emoționantă făcută de mulți cetățeni irachieni care au venit aici pentru a ne vorbi despre ce urma să se întâmple. O, o viziune pozitivă pentru viitor, deși existau voci critice, deși se confruntau cu situații critice, atitudinea Irakului era pacifistă și toți cetățenii, indiferent de origine, de apartenență, de uh, zei în care cred se simt îndreptățiți la aceleași drepturi și libertăți. Pe aceste valori și pe aceste teme, domnule președinte, aș vrea să fiți sigur că Uniunea și în special Parlamentul European sunt perfect solidar cu dumneavoastră și vom face tot ce ne stă în putere pentru a vă ajuta să parcurgeți acest drum. Avem acordul de parteneriat și cooperare între Irak și Uniunea Europeană, pe care Parlamentul European urmează să îl examineze în următoarele luni și apoi să îl aprobe, acesta, suntem siguri, va contribui la dezvoltarea relațiilor bilaterale, politice și economice dintre noi. Irakul este o țară bogată nu doar pentru resursele naturale pe care le cunoaștem cu toții, ci și din perspectiva importanței civilizației și istoriei sale și uh, din perspectiva calității poporului irachian. Un popor, un popor cu mari calități uh, morale care trebuie să își păstreze diversitatea și să o recunoască pentru ceea ce este. O identitate, are o identitate particulară pe care o respectăm și vor, dorim să uh, participe în totalitate la evoluția lumii confruntările cu care se confruntă sunt numeroase și o să ne referim la ele și vreau încă o dată să reiau pentru dumneavoastră și pentru membrii uh, delegației, deci să reiau urarea de bun venit și să vă dau, uh, fără alte cuvinte, cuvântul. Aș vrea, dacă se poate, să vă limitați intervențiile la 15 minute pentru a avea apoi ocazia să uh, avem un dialog mai intens. Cam asta este sugestia noastră pentru a putea avea o discuție discuție uh, participativă și pozitivă. Mulțumesc încă o dată și aveți acum cuvântul, domnule președinte. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule Albertini. E o ocazie deosebită și țin să vă salut în numele poporului irachian. Deci, transmitem acest uh, mesaj de pace, salam, tuturor uh, cetățenilor europeni. Și sper ca viitorul să aducă relații bune între toate popoarele, bazându-ne pe dragoste, solidaritate, pe sprijin reciproc, pentru a ajunge la o lume lipsită de război, o lume a dreptății și a egalității pentru toate popoarele. Doamnelor și domnilor, una din trăsăturile pe care ne-a dat-o Allah este faptul că suntem un popor viu. De foarte multe ori reușim să renaștem în urma oricărei furtuni Chiar când economia noastră este distrusă, chiar când noi suntem distruși, poporul nostru renaște din cenușă, tocmai ca pasărea Fenix, care renaște și este și mai puternică. Așa s-a întâmplat și cu poporul nostru, un popor străvechi, un popor care a fost printre primele popoare creatoare uh, un popor chezaș al culturii. Noi am ajuns să trecem și prin clipe blestemate, prin clipe foarte grele, însă sperăm ca pe viitor să ne putem menține stabilitatea. Da, țara și poporul nostru a trecut prin niște clipe, clipe foarte grele. Țara noastră, practic, a fost distrusă cu totul. Situația actuală este și ea în continuare deosebit de grea. Noi am, venit, am devenit uh, terenul pe care s-au războit uh, alții între ei. Iar poporul nostru a plătit un tribut, un preț foarte ridicat. Și e clar că mulți oameni acum se întreabă de ce au ajuns să moară așa cum mor, de ce își pierd oamenii locuințele, de ce uh, există aceste conflicte divergente în cadrul țării noastre și de ce există și forțe străine care încearcă să se implice și să ne destabilizeze. Există versiuni diferite în legătură cu ceea ce ni se întâmplă. Și știu că există practic și această tendință internă de a distruge țara, de a crea aceste violențe sectare, de a uh, Uh, destrăma cu totul societatea noastră. Și văd că unii uh, profită de vidul actual pentru a uh, fura, pentru a comite fraudă, pentru a deturna fonduri. Uh, ce creu? Acum încercăm să ne recuperăm suveranitatea și controlul asupra bogățiilor noastre și e clar că viitorul nostru ține de procesul democratic. Avem un parlament acum care încearcă să fie reprezentantul poporului, vocea poporului pentru a stabili un Irak uh, democratic care să garanteze pacea pentru toți uh, locuitorii. Din păcate, uneori, toate speranțele noastre, tot ceea ce ne dorim este distrus și nu poate să vadă lumina zilei, deoarece această democrație aflată la începuturi e practic distrusă de conflictul uh, sectar. Noi membrii Parlamentului irachian încercăm să facem tot posibilul pentru ca munca noastră să fie benefică poporului și să reușim să devenim reprezentanții poporului și nu doar un simplu purtător de cuvânt al guvernului. Vrem ca oamenii să prospere, să poată profita de pe urma creativității și talentului lor. Și știm că nu este deloc ușor. Istoria noastră ne dovedește că poporul irachian a fost printre primele popoare care au creat democrația. Asta mm, pe vremuri. Însă de atunci a trecut atât de mult timp încât am uitat cum să practicăm democrația și am uitat cum funcționează aceasta. În ultimele luni, irachenii au dovedit un fapt și anume că își doresc pacea și democrația și vor să, vor să combată corupția și nepotismul din structurile de stat pentru a se asigura că întregul uh, popor este conștientizat de aceste fenomene. Deci încercăm acum să depășim criza politică și economică și vă cerem ajutorul dumneavoastră pentru a putea depăși această criză și pentru a putea remedia problemele cu care ne confruntăm. Ne dorim ca țara noastră să-și preia rolul pe care l-a avut de-a lungul secolelor de a uh, construi, de a lucra pentru pace și stabilitate. Noi lăsăm acum un îndemn instituțiilor și popoarelor europene pentru a investi în economia și în industria noastră, în tehnologie, deoarece Irakul în momentul de față reprezintă o piață deschisă cu uh, perspective pe termen lung. Și e clar, Trebuie să recunoaștem că totuși am făcut progrese deosebite pentru a asigura o anumită stabilitate, însă dacă criza actuală se va prelungi, Irakul va rămâne în continuare un vulcan în erupție în această regiune. De aceea, solidaritatea și angajamentele poporului uh, irakian ar trebui să fie sprijinite și de dumneavoastră. Asta pentru a evita efectele adverse. Irakul fie o ia pe calea cea bună, fie, e un, fie se îndreaptă către o situație absolut catastrofală. Noi sprijinim voința poporului și nu pe cea a guvernului și dorim să ne implicăm în acest proces Uh, în curs în acest proces de democratizare. Ne opunem represiunii actuale și de asemenea vrem să se combată corupția în țara noastră și în prejurul țării noastre. Uh, Însă, dragi colegi, ne opunem acestei politici a standardelor duble, pe care o vedem de foarte mult în regiunea noastră. Acest nepotism, această atitudine părtinitoare e aceeași, indiferent că e în Irak sau în altă parte din lume. Și nu e posibil să ceri, să se facă schimbări într-o anumită țară și să ignori în același timp ceea ce se întâmplă într-o altă regiune sau într-o altă țară. Eu cred că nu ar trebui să activăm în ofida uh, ă, poporului și cred că din experiența irachiană am tras niște învățăminte și anume că orice grup ă, minuscul din regiunea noastră care a transformat Irakul într-un uh, teren de război, deci poate să, să activeze și poate avea un efect, însă nu ar trebui să permitem această instigare la violență care are loc în Irak. Dacă se continuă pe această cale, e clar că ne vom prăbuși și problemele noastre Uh, se vor menține și pe viitor. Și după cum știți, armele nu sunt singura cale de a soluționa problemele. Ar trebui să, se, să luptăm și pe căi pașnice pentru a soluționa problemele noastre. Și încă o dată aș vrea din nou să vă mulțumesc dumneavoastră tuturor pentru invitația dumneavoastră și pentru faptul că mi-ați dat ocazia să vă prezint situația din Irak. Vă mulțumesc, domnule președinte. Începem acum dezbaterea noastră cu intervenția copreședintelui delegației uh, pentru Irak, domnul Stevenson. Aveți cuvântul, domnule Stevenson. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc și pentru invitațiile și ospitalitatea dumneavoastră Vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați invitat aici la Comisia AFET. Sunt de acord cu dumneavoastră atunci când i-ați urat bun venit domnului uh, Al-Najafi în, în calitate de președinte al Consiliului Reprezentanților din Republica Irak. Avem o, de- o delegație destul de mare, 10 deputați, consilieri și alte persoane care s-au deplasat aici și țin de aceea să vă urez bun venit și să vă mulțumesc pentru vizita dumneavoastră. De asemenea, am avut privilegiul de a conduce mica noastră delegație de la Bagdad de la Erbil în luna aprilie. Vă mulțumesc pentru ospitalitatea dumneavoastră și pentru faptul că ne-ați permis să ne întâlnim cu președintele Talebani, cu președintele Barzani când am uh, fost în Kurdistan. De asemenea, întâlnirea cu dumneavoastră a fost uh, unul din momentele importante ale, vizit, ale vizitei. Ne-am întâlnit și cu ministrul de externe, cu vicepremierul, cu mulți președinți din comisiile parlamentare. A fost o vizită extrem de interesantă pentru noi toți. În timpul vizitei am discutat, bineînțeles, despre situația Guvernului de Unitate Națională. Faptul că pe noi ne amegește faptul că nici acum nu a fost numit un ministru de interne sau al apărării sau ministrul securității, trei ministere cheie. Nu a fost numit un președinte al Consiliului pentru uh, chestiuni strategice. cele 19 clauze din acordul de la Bill nu au fost implementate, deci niciuna din ele nu a fost implementată. Ceea ce e o mare dezamăgire pentru noi. Acest guvern e la putere de peste 100 de zile și speram să se înregistreze anumite progrese. Domnule președinte, am discutat și cu dumneavoastră, am discutat bilateral și cu mulți membri ai delegației. Și din aceste discuții am primit anumite asigurări că se uh, fac progrese pe această cale, pentru că acest guvern de unitate națională să devină într-adevăr ceva real. Noi nu credem că e sănătos Um, ca personalul care lucrează acum pentru premier să fie menținut. De asemenea, am vorbit și despre masacrul din tabăra Ashraf, care a avut loc pe 8 aprilie. Am vrea să colaborăm foarte mult cu dumneavoastră, domnule președinte, pentru a vă ajuta să găsiți o soluție la această criză umanitară. Trebuie să facem tot ceea ce cu putință pentru ai uh, stabili pe cei 300.000 de refugiați în țărue, în Norvegia, în Elveția, în SUA, în Canada, în țări care vor să îi primească. Noi recunoaștem suveranitatea pe care o are Irakul asupra teritoriului său și vom face tot posibilul pentru a vă ajuta. O sprijinim pe doamna Navi Pile de la în altul comisariat pentru drepturile omului și suntem de acord cu faptul că trebuie să se facă o anchetă independentă pentru a să vedea ce s-a întâmplat pe 8 aprilie, când a avut loc acel masacru. Și doamna Ashton, în altul reprezentant pentru afaceri externe, sprijină și acest îndemn. La prânz, domnule președinte, am vorbit despre inițiativa noastră de a organiza o conferință comună între Comisie, Consiliul de Miniștri și Parlamentul European privind oportunitățile de investiții în Irak. Ar fi o conferință care ar urma să aibă loc pe 5 și 6 decembrie, concentrându-ne pe energie, pe țiței, pe gaz, pe agricultură, comerț, am pune, am aduce la oaltă lideri industriali uh, din toată Uniunea Europeană pentru a le demonstra că Irakul este o țară care prezintă niște oportunități extraordinare. Asta pentru a crea locuri de muncă în Irak, dar pentru a crea și um, șanse noi pentru întreprinderile europene. președintele Talebani se va implica la această conferință împreună cu domnul Barroso și cu domnul Buzek, președintele Parlamentului European. De asemenea, premierul Donald Tusk din Polonia va fi prezent la acest eveniment. Și asta va arăta importanța pe care o acordăm noi parteneriatului dintre Irak și Uniunea Europeană și prosperității viitoare a economiei dumneavoastră. Și aștept cu, uh, neapărare să, cu nerăbdare să colaborăm pentru a organiza această conferință. Vă mulțumesc, domnule Stevenson. Are cuvântul domnul Mario Mauro, raportor pentru Irak. Grazie, signor președinte. Mulțumesc, domnule președinte, domnule președinte al Consiliului Reprezentanților. Mă bucur să vă revăd după misiunea noastră de la Bagdad, care pentru mine personal a fost o experiență foarte profundă, pentru că am fost impresionat de poporul irachian și de dragostea profundă pentru viață, care, poate în mod paradoxal, este un lucru care îi face să pună în pericol, să-și pună în pericol viața și să-și o Asta am observat eu în Irak. Oamenii mor pentru că iubesc viața, pentru că în fiecare dimineață aleg cu bună știință să meargă la serviciu, să aleg să facă instituțiile să continue să trăiască, să meargă la școală, la facultate. Deci în fiecare zi sfidează pe cei care vor ca Irakul să rămână uh, într-o stare în care lipsește democrația și există teroarea. Și de aceea cred că este important această vot al Parlamentului. Este important să existe un echilibru între puteri și mă întreb și vă întreb pe dumneavoastră să ne clarificați eh, ce părere aveți cu privire la evoluția situației din Irak? Considerați dumneavoastră că suntem aproape de un moment de involuție a uh, guvernului care ne poate duce la noi alegeri? Considerați că se poate finaliza, încheia această legislatură și că guvernul poate să se bucure de un sprijin în distribuirea puterii către toate partidele care au participat la această rundă electorală? Uh, Considerați de asemenea că se poate finaliza acest parcurs împreună cu Uniunea Europeană pe baza unei reînnoite, unei noi stabilități a guvernului? Mulțumim domnului Mauro. Are acum cuvântul domnul Sala Franca în calitate de coordonator al grupului PP. Grazie, Vă mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș vrea să le urez bun venit oaspeților noștri, președintelui Parlamentului irachian și să îi transmit în numele grupului nostru politic toată afecțiunea și toată solidaritatea noastră pentru a pacifica și pentru a democratiza uh, Irakul. Salutăm veștile bune, faptul că există o tendință către normalitate în ceea ce privește producția de petrol. De asemenea, ne bucurăm că s-a redus mult nivelul de violență, deși cifrele sunt foarte grave, 750 între 75 și 200 de decese pe lună, însă dacă e să comparăm cu situația din anii anterior, lucrurile sunt mai bune. Deci în trecut erau 4.000 de morți la un moment dat. Domnule președinte, aș vrea să vă transmit două întrebări la care s-a referit și domnul Stevenson. În primul rând, în ceea ce privește atribuirea competențelor ministrul apărării și cel de interne. Ce credeți dumneavoastră, parlamentarii și membrii acestei delegații? Deci îi salut și pe membrii acestei delegații. I-am salutat pe scurt și la prânz. În al doilea rând, să vă exprim îngrijorarea pe care o avem față de persoanele din tabăra de la Ashraf. Parlamentul a emis mai multe rezoluții în această privință. Doamna Ashton s-a adresat autorităților irakiene pentru a evita niște circunstanțe atât de tragice ca cele prin care s-a trecut. Și, domnule președinte, am o întrebare mai concretă. E vorba de acordul dintre SUA și Irakul de a retrage cei 46.000 de soldați americani care în continuare sunt pe teritoriul Irakului. Aceștia ar trebui să fie retrași uh, la sfârșitul acestui an. Întrebarea mea e următoarea. Puteți uh, garanta siguranța spațiului aerian? siguranța aprovizionării energetice, de asemenea, puteți proteja punctele de distribuție a petrolului și, de asemenea, aș vrea să știu ce credeți despre o eventuală prelungire a prezenței soldaților americani pe teritoriul țării dumneavoastră. Deci credeți că ar trebui să își prelungească prezența până când se vor completa anumite elemente de securitate sau credeți că acest acord, această înțelegere ar trebui pusă în practică imediat? Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule Salafranca. Îi dau cuvântul doamnei Brepels. Eh, Vă mulțumesc, domnule președinte și ar vrea să îi urez bun venit președintelui Consiliului uh, Reprezentanților din Republica Irak și vreau să vă spun că mă bucur să văd că Irakul uh, dorește să se îndrepte pe calea democrației și a păcii. Și, domnule președinte, știu că există mai multe probleme legate de reprimare și așa mai departe. Și aș vrea acum să vă adresez niște întrebări privind anumite chestiuni care țin de drepturile omului. Libertatea presei și libertatea de opinie. Aceste libertăți sunt foarte importante. Domnul președinte a vorbit despre măsuri legislative, deci aș vrea să știu dacă s-au luat astfel de măsuri legislative pentru a asigura libertatea de expresie și, și uh, să știm dacă presa poate funcționa așa cum trebuie. Human Rights Watch a spus foarte clar că nu e deloc ușor să fii jurnalist în Irak. Ești supus la multe amenințări, la intimidări, deci aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră în această privință. Și acum, un al doilea lucru, pedepsa capitală. După cum știți, Irakul este o țară care pune în aplicare foarte adesea pedepsa capitală. Cred cred că sunteți pe locul patru în lume și de la reintroducerea acestei pedepse în 2004, Amnesty International spune că în jur de 300 uh, de persoane au fost condamnate la moarte. Guvernul irachian însă nu oferă foarte multe informații în legătură cu acest subiect. De asemenea, se vorbește despre uh, aproape o mie de persoane care așteaptă să fie executate. De ce ne puteți spune despre politica dumneavoastră în ceea ce privește pedepsa capitală? Azi dimineață, la subcomisia pentru drepturile omului, am discutat despre Tribunalul Penal Internațional. Ne-ați putea spune dacă s-au făcut progrese în ceea ce privește ratificarea statutului de la Roma privind acest tribunal. Și acum, situația femeilor în Irak. După cum știți, cu siguranță, violența împotriva femeilor e o problemă foarte gravă. Crimele de onoare, violența domestică, toate acestea sunt o amenințare la adresa femeilor și fetițelor. De asemenea, traficul de femei pentru exploatarea sexuală. Ce ne puteți spune despre acțiunile pe care le ia, um, le întreprinde guvernul irachian în acest domeniu? Și pentru a încheia, importanța orașului Mosul, cel de-al treilea ca importanță. E un oraș crucial din Irak. Și dacă vreți să uh, reușiți în a crea un Irak sigur, dacă nu mă înșel, domnule președinte, ați sugerat recent ca Mosul să devină o regiune sunită semi-autonomă în Irak, uh, asemănătoare Kurdistanului irachian. Deci ne puteți da mai multe detalii în această privință. Vă mulțumim, doamnă Brebels. Domnul Atkins are cuvântul. Uh, Domnule președinte, Vă urăm bun venit, domnule președinte și tuturor deputaților. Eu credeam că e greu să fii parlamentar britanic, însă asta nu se compară cu funcția de parlamentar în Irak și de aceea vă felicit pe toți pentru curajul de a o face în fața greutăților prin care treceți. Câteva lucruri acum. În primul rând, nu păreți prea optimist și sper că nu e părerea dumneavoastră generală. Numărul de partide din Parlament și diviziunile dintre acestea nu creează un climat de unitate în ceea ce privește abordarea, asta e clar. De asemenea, știu că de important e Parlamentul în opoziție cu guvernul într-o democrație, însă în același timp, dacă vă luptați cu toții atât de mult, țara nu va avansa. Prin urmare, ați putea să-mi spuneți în general care este proporția de membri ai Parlamentului care sprijină activitatea guvernului pe de-o parte, față de cei care se opun activității guvernamentale. Și, în al doilea rând, ce putem face noi aici, în Parlamentul European, pentru a vă ajuta? Clar, putem să vă încurajăm, să salutăm anumite evoluții, să spunem ceea ce trebuie, însă ce anume putem face specific pentru a vă ajuta? Și acum, un alt lucru. Eu am vizitat mai multe regiuni din uh, Orientul Mijlociu de-a lungul anilor. Și știu că războiul afectează tocmai civilizația cu care vă mândriți atât de mult. Mă gândesc aici la antichități, la muzee, la siturile istorice, care au suferit foarte multe ori. Ne puteți da niște vești bune în legătură cu recuperarea și uh, protejarea acestui leagăn al civilizației. Vă mulțumim, domnule Atkins. Are cuvântul domnul Kellam. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, Mr. Speaker. Domnule președinte, vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră astăzi aici. Mai mulți colegi au spus că în situația actuală Parlamentul irachian e o sursă vibrantă de activitate, de speranță și de democrație. Întrebarea mea este următoarea. În primul rând, care sunt așteptările dumneavoastră de la Uniunea Europeană? Cred că există un potențial enorm în ceea ce privește relațiile politice și comerciale și Uniunea Europeană e clar interesată de de dezvoltarea relațiilor cu Irakul. Credeți de asemenea că Uniunea Europeană este suficient de reprezentată în Irak? Vă așteptați la anumite inițiative concrete din partea Uniunii Europene? Și acum o a doua chestiune. Aș vrea să spun că sunt în asentimentul domnului Stevenson și al altor colegi. E foarte important uh, că aveți un guvern de unitate națională în Irak. E nevoie de un partener uh, fiabil și eficient. Și în al treilea rând, uh, situația din tabăra de la Ashraf. E foarte îngrijorător ce s-a întâmplat acolo. Și trebuie să vă spun că modul în care au fost tratați acești oameni, colegul Salafranca a menționat uh, rezoluțiile adoptate de Parlamentul European privind siguranța acestor persoane. Se pare că această tabără de la Ashraf e o piatră de încercare pentru democrația și pentru statul de drept din Irak. Sper ca lucrurile să fie soluționate pozitiv și să se ofere de asemenea asistență medicală celor răniți în urma atacurilor. Vă mulțumesc! Grazie. Vă mulțumesc, domnule Kellam. Domnul Belder, președintele delegației cu Israelul și autorul unui raport foarte important privind Iranul, are cuvânt. Eh, Mulțumesc. Eh, eh, Ca să încep cu ultimul punct la care v-ați referit, domnule președinte al Nujaifi. Vă rog, în primul rând, bun venit aici. Am avut ocazia să ne întâlnim și la prânz. Aș vrea să aflu mai multe de la dumneavoastră în legătură cu influența Iranului în țara dumneavoastră. Cât de mare este această influență? Pe noi ne îngrijorează foarte mult influența Iranului în ceea ce este suveranitatea națională. Și din câte știu eu, influența Iranului cauzează de asemenea și dezbinări la nivel politic în Irak. Ce credeți despre acest subiect? Ne puteți confirma faptul că în momentul de față există o rivalitate economică între Irak și Turcia în ceea ce privește influența lor asupra Irakului. Deci se fac presiuni asupra Irakului din două părți, din Turcia și din Iran. Și cum intenționați să faceți față acestei situații? Și acum întrebarea mea cea mai importantă. Noi aici am fost foarte îngrijorați de situația foarte precară a comunității uh, creștine din Irak și altor uh, minorități religioase. O întrebare de natură practic. Ce face Parlamentul dumneavoastră sub călăuzirea dumneavoastră pentru a proteja aceste minorități și pentru a le menține în Irak? Deoarece în ultimele luni mai mulți experți ne-au spus că nu că mm, în uh, Mesopotamia creștinii nu mai au niciun viitor și ar fi foarte trist ca ei să trebuiască să părăsească această uh, regiune. Vă mulțumesc. Aici se încheie dezbaterea. Vă dau cuvântul, domnule președinte. Uh, mulțumesc foarte mult. pentru faptul că îmi permiteți să răspund la întrebările adresate. Eu am notat foarte bine toate întrebările pe care mi le-ați pus. Domnule Stevenson, dumneavoastră vorbiți despre unitatea națională și ne-ați întrebat în legătură cu numirea cu numirile unor miniștri cheie pentru apărare de interne și securitate națională. Da, e vorba de împărțirea puterii aici. Uh, Guvernul a fost practic înființat în funcție de acordul politic uh, la care au ajuns toate partidele care au uh, câștigat alegerile. Acordul de la Erbil. Iar acest acord uh, are o clauză în care se vorbește despre reforma puterilor celor trei puteri, executivă, judecătorească și legislativă. Deci să existe o separare clară a celor trei puteri. De asemenea, se stipulează un anumit echilibru în funcție de rezultatul de la alegeri. O parte a acordului a fost pusă în practică, însă acordul nu a fost uh, implementat în totalitate. Sunt de acord cu dumneavoastră. Da, există o întârziere uh, destul de mare în ceea ce privește numirea, alegerea și numirea ministrului pentru securitate. Sunt niște vremuri grele, cu toții suntem frustrați. Acum trei zile trebuie să vă spun că a avut loc o întâlnire în Irak la care s-a ajuns la o înțelegere și anume de a pune în practic acordul de la Erbil într-un termen de două săptămâni. S-a înființat uh, și o comisie ad hoc pentru a discuta despre toate clauzele și pentru a veni cu recomandări pentru a depăși această criză. Și sper că în următoarele două săptămâni să fie numit un ministru al securității. Astfel se va implementa și o altă parte a acordului și vom avea o foaie de drum mai clară. Deci sperăm să se implementeze. E drept, e un test, o piatră de încercare a democrației și și un test pentru a vedea dacă într-adevăr Parlamentul dorește să schimbe lucrurile. Există probleme, există diferențe, asta e clar. Credem însă că există motive de speranță, deoarece există voința de a depăși aceste probleme. Acum, referitor la tabăra de la Shraf și la evenimentele recente de acolo, Această tabără e o tabără destul de veche din Irak și probleme au existat de multe ori între această tabără și guvernul irachian. Guvernul nu acceptă uh, folosirea violenței împotriva refugiaților de pe teritoriul irachian, însă în același timp cei din această tabără trebuie să respecte legislația irachiană. Știu că oamenii au fost uciși în această tabără, Acum are loc o comisie, are loc o anchetă făcută de o comisie pentru a vedea ce s-a întâmplat. Și soluția ideală pe care o propune Parlamentul irachian este să se găsească o țară terță pentru a restabili, pentru a strămuta persoanele din tabăra de la Ashraf. Deci sper să se găsească această țară terță cât mai repede, fără întârziere, deoarece e o situație umanitară de urgență. Deci e foarte important ca aceste persoane să fie restabilite în afara Irakului. Și dacă Uniunea Europeană e gata să găzdească o serie din aceste persoane, ar fi o soluție logică la această problemă spinoasă. Știu că Uniunea Europeană vorbește despre relocalizarea acestor, într-o altă regiune din Irak, însă puterile politice refuză această idee. Deci noi suntem pentru relocarea acestor refugiați în afara Irakului, deci într-o țară terță. Aceasta este situația, aceasta este soluția pe care o întrevedem noi. Și sperăm ca drepturile omului să ajungă să fie mai consolidate. Și dacă uh, a existat un tratament greșit față de acești refugiați, ne pare rău și vom încerca să remediem situația. Acum, în ceea ce privește parteneriatul cu UE, e un parteneriat cheie pentru ambele părți. Irakul e o țară cu bogății, o țară care poate avea o importanță deosebită în Orientul Mijlociu și de aceea e important ca Uniunea Europeană să colaboreze strâns cu Irakul, o țară aflată în tranziție și avem nevoie de ajutorul dumneavoastră pentru a stabiliza situația, pentru a consolida și promova democrația și pentru a consolida și drepturile omului. Și nu e ușor să treci și să faci tranziția de la un regim autocratic la unul democratic. Trebuie să ni se da și un răgaz pentru a consolida bazele și pentru a sensibiliza oamenii la, democ- la valorile democratice. Irakienii sunt obișnuiți cu violența și cu uh, reprimarea și aceste noi concepte au nevoie de ceva timp pentru a se înțeleni în mințile lor, pentru a um, pentru a-și da seama că există și ceva dincolo de violența cu care sunt obișnuiți. Deci oamenii trebuie să înțeleagă aceste lucruri și de aceea pentru a consolida acest parteneriat în reconstruirea Irakului avem nevoie de investiții, deoarece uh, Uh, reconstrucția, practic, e principalul domeniu acum și beneficiile vor fi pentru toți cei implicați, deci și pentru noi, dar și pentru dumneavoastră. Domnul Mario Mauro și-a exprimat uh, anumite temeri în legătură cu evoluția situației din Irak. Eu am spus că situația, într-adevăr, uh, ne dă motive de îngrijorare. Există multe uh, am așteptări în ceea ce privește viitorul și ce ne rezervă acesta, însă noi vom încerca să activăm parteneriatele naționale, vom încerca să implementăm pe deplin acordul de la Erbil, să fie numiți miniștri, pentru a arăta lumii că, într-adevăr, Irakul are o voință comună de a deveni o parte, un participant activ pe scena internațională. E clar că există foarte multe probleme și provocări, e nevoie de eforturi, însă Parlamentul irachian e dornic să consolideze stâlpii democrației. Domnul Salafranca a vorbit despre violență, despre producția de energie și de țiței. După cum știți, rezervele de petrol reprezintă 15% din producția mondială, deci producția noastră reprezintă 15% din cea mondială și sperăm să o creștem în următoarele luni. Am putea ajunge să producem 6 milioane de barili pe zi în viitorul apropiat. Asta conform uh, foi de drum. Și sperăm, bineînțeles, să putem produce și mai mult. Însă pentru asta e nevoie de parteneri pentru a folosi această energie de pe urma gazului și petrolului. Da, noi suntem gata să aprovizionăm Uniunea Europeană cu gaz și petrol prin intermediul companiilor internaționale care sunt active pe teritoriul irachian și um, care exploatează puțurile petroliere. Și sperăm ca Eracol să ajungă să acopere 50% din, 15% din nevoile dumneavoastră în următorii ani. Domnul Maur a pus de asemenea o întrebare în legătură cu situația dominantă. Parteneriatul e scopul nostru. Trebuie să activăm acest parteneriat. Și nu avem cum să ne îndoim de acest lucru pentru a consolida acest guvern de unitate națională. Dacă vom da greș, E clar că se vor organiza din nou alegeri, ne vom adresa poporului, vom, face un, vom face un referendum pentru a vedea ce dorește poporul. Noi sperăm ca guvernul actual să, să reușească pentru a nu fi nevoit să recurgem la alte soluții. Să pentru asta trebuie să fie implementat acordul de la Erbil. Acum, în ceea ce privește acordul de securitate cu americanii. Da, există un contract care, un acord care expiră în 2011. Se vorbește despre 50.000 de soldați care rămân pe teritoriul Irakului și care se coordonează cu guvernul irachian. Noi încercăm să revizuim situația uh, soldaților americani prezenți, însă experții militari se ocupă de asta. Primul ministru și autoritățile militare sunt cei care vor avea ultimul cuvânt de spus. Așteptăm un raport care va fi înaintat Parlamentului irachian pentru a vedea detaliile specifice, legătură cu nevoile acestor soldați, să vedem dacă este sau nu nevoie să li se prelungească prezența pe teritoriul irachian. Deci această evaluare se va face și în lumina amenințărilor în curs. Deci vom analiza acest raport, care va fi înaintat Parlamentul, după cum spuneam. Parlamentul îl va analiza de asemenea, să, să, ați vorbit despre poziția guvernului. Să nu uităm că există blocuri politice care fac parte din acest guvern. Noi ne vom bizui pe evaluarea tehnică care se va face în ceea ce privește continuarea sau prelungirea prezenței soldaților americani pe teritoriul nostru. Deci vom încerca să fim mai autonomi să ne bazăm pe noi înșine. Însă, în același timp, va trebui să recurgem și la prieteni, la alții, pentru a ne uh, proteja suveranitatea. Și sper ca în următoarele două luni să se soluționeze lucrurile și să știm ce se va întâmpla. Deci vă spuneam, în următoarele săptămâni primerul prim-ministru va face public acest raport și vom ști care este părerea dumnealui în legătură cu această chestiune atât de spinoasă pentru noi. Doamna Prepels, ați vorbit despre drepturile omului, despre libertatea de expresie. Constituția irachiană consfințește aceste drepturi, libertatea de opinie, de cult. Și e clar că aceste drepturi trebuie uh, respectate pe, la fața locului. Uh, E clar că există probleme, există un anumit nivel de violență și o lipsă de respect în legătură cu aceste drepturi. În anumite regiuni, violența e, e practic peste tot. Deținuții sunt uh, uh, tratați prost și astfel e clar că se încalcă tratatele internaționale. Guvernul irachian însă va încerca să respecte aceste drepturi cât mai mult Acum înființăm Comisia irakiană privind drepturile omului. Vom acum numim membrii acestei comisii, deci persoanele care vor supraveghea și monitoriza situația drepturilor omului din Irak pentru a soluționa problemele actuale și sper ca în următoarele luni să fie numiți membrii acestei comisii aceștia vor fi uh, cât mai neutri și mai nepărtinitori și odată ce va fi înființată această comisie, deci vor fi numiți membrii acesteia care își vor începe activitatea. Deci da, e drept, există încălcări uh, um, în foarte multe situații să nu uităm că poporul irachian refuză aceste acțiuni și insistă să se respecte Constituția irachiană. Și sper că în viitorul apropiat această comisie a drepturilor omului să fie înființată. Acum, libertatea presei. Da, e foarte importantă. Există și o lege privind libertatea mijloacelor de comunicare, o lege care e discutată acum, care va fi uh, adoptată în următoarele luni, care va permite protejarea uh, libertății de expresie, pentru ca jurnaliștii să fie și ei uh, protejați, să le fie respectată integritatea. Deci, după cum vă spuneam, această nouă lege este acum dezbătută împreună cu organizații din societatea civilă, cu asociații de jurnaliști, cu toate părțile interesate. Și au avut loc deja foarte multe audieri, foarte multe sesiuni de consultări. Pentru a ajunge la un act legislativ cât mai uh, potrivit, deoarece presa la urmă urmei e cea de-a patra putere în stat. În ceea ce vrește pedeapsa capitală, da, această lege în continuare e în vigoare în Irak. Cadrul juridic uh, stabilește pedapsa capitală, însă aceasta este aplicată doar după ce se trece prin prima instanță, a doua instanță, Tribunalul Suprem și așa mai departe. Și după ce se trece prin toate aceste etape, un decret este înaintat președintelui pentru ca acesta să-și dea consimțământul față de pedapsa capitală respectivă. După cum știți, Terorismul a făcut ravagi în țara noastră și deoarece mii de oameni nevinovați și-au pierdut viața în Irak și deoarece au existat aceste ucideri îngrozitoare, am avut nevoie de aceste măsuri pentru aceste măsuri de disuasiune față de teroriștii nemiloși care ucideau oamenii. Guvernul nu recurge la pedepsa capitală, la cerere, să zic așa. Însă după ce uh, sunt uh, analizate toate procedurile, în ultimă instanță se recurge la pedepsa cu moartea. Și președintele mi-a spus că el nu semnează decretul privind pedepsa capitală, ci le dă un mandat adjuncților săi care trebuie să valideze sau nu decretul respectiv care permite aplicarea pedepsei capitale. În orice caz, se face de la caz la caz și când uh, avem de-a face cu o asasinare, un asasinat uh, atroce, când uh, lucrurile sunt atât de, de groaznice, se recurge la asta, însă sper ca viitorul să fie mai bun în Irak și în această privință. Acum, în ceea ce privește drepturile femeilor și faptul că acestea trebuie să capete mai multă putere. În Constituție sunt consfințite, bineînțeles, drepturile femeilor, iar acestea se bucură de o cotă de participare. 25% din uh, deputații irakieni sunt femei. E o cotă respectată iar femeile sunt practic pe picior de egalitate cu bărbații. Asta se aplică și la consilii și acolo există o cotă de 20% pentru femei. Bineînțeles, nu spun că e situația ideală. E clar că în Irak există o mentalitate foarte bine înrădăcinată împotriva femeilor și împotriva drepturilor lor. Însă prin această Constituție noi am încercat să uh, stăvilim aceste tendințe, să facem tot posibilul pentru a sprijini drepturile femeilor. Și acum conștientizăm de asemenea oamenii în legătură cu faptul că femeile trebuie să aibă șanse egale pentru a participa la viața politică, să aibă un rol activ și să nu fie practic uh, uh, umbrite nici o privință. E clar că toate acestea trebuie puse în practică cu mare atenție. Iar noi acum, guvernul, în situația actuală de tranziție, nu suntem mulțumiți uh, de cum stau lucrurile, însă sper că acestea să se schimbe. Acum, privește acum prefecturile, ați vorbit despre faptul că Mosulul ar putea fi declarată o regiune sunită semi-autonomă. Nu eu am menționat așa ceva. Însă cred că încercăm să uh, descentralizăm țara. Există aceste prefecturi care au multe competențe Însă, din păcate, multe dintre acestea le-au fost uh, retrase guvernatorilor regionali, care se simt uh, neputincioși, uh, simt că nu au un cuvânt de spus și că nu își pot îndeplini sarcinile. Deci, clar, e nevoie de o reînființare a prefecturilor, însă eu nu am spus în mod specific că ar trebui să se um, favorizeze o anumită prefectură. Nu, în general, eu sunt pentru conferirea unei autonomii, toate prefecturile trebuie să fie pe picior de egalitate pentru a se ține cont de diversitatea populației irachiene. Deci nu, nu există o, nicio prefectură sau nicio regiune care să aibă o structură confesională sau etnică comună. Peste tot oamenii sunt amestecați și e important să se țină cont de acest lucru. Deci eu unul nu sunt pentru înființarea unor regiuni semiautonome în funcție de criterii etnice sau în funcție de alte elemente. Domnul Atkins a spus că nu par prea optimist. Într-adevăr, nu mă bucură situația actuală din Irak. Și sper ca și ca orice cetățean care iubește pacea și care așteaptă să avem democrație și drepturile omului și care speră ca țara sa să ajungă la un consens între toate părțile din societate. Deci, da, sunt oarecum realist, îmi dau seama că încă nu am ajuns acolo. Am trecut de la un regim uh, al unui despot, un regim atât de autocratic și acum ne confruntăm cu foarte multe obstacole pe care sper să le putem depăși pentru a avea o situație mai bună. Nu sunt mulțumit, însă totuși îmi păstrez optimismul în ceea ce privește viitorul societății irachiene. Parlamentul irachian uh, e constituit din mai multe blocuri. Există trei blocuri politice majore și altele mai mici. Deci toate acestea fac parte din Parlament. Și blocurile majore sunt uh, cu toate și la putere. E clar că există probleme între aceste blocuri mai mari. Și de aceea nu a fost implementat acordul de la Erbil și de aceea acesta nu a ajuns să fie transpus blocuri nu sunt mulțumite de acest acord, altele cred că este implementat așa cum trebuie. Însă acum am ajuns cu toții la concluzia că acest acord trebuie implementat pe deplin. Acum, în ceea ce privește sprijinul Parlamentului European, noi, irachienii, așteptăm să colaborăm cu partenerii noștri europeni pentru a consolida cooperarea economică, democrația și drepturile omului. Și în ceea ce privește securitatea, toate domeniile de cooperare sunt deschise, iar irakienii sunt un popor foarte respectuos uh, față de europeni. Așteptăm să se înfiripeze o prietenie adevărată între noi. Și eu cred aici că vorbesc în sentimentul irachienilor în general. Și toți colegii irachieni din Parlament vă rugăm să jucați un rol important în ceea ce privește reconstrucția Irakului, respectând, bineînțeles, suveranitatea noastră. Acum, în ceea ce privește antichitățile, operele de artă, da, acestea sunt într-adevăr amenințate. Forțele străine au uh, distrus uh, foarte multe opere de altă, foarte multe antichități, multe tancuri din nefericire au bombardat anumite locuri istorice, practic au trecut peste antichități, ceea ce a cauzat uh, probleme foarte grave. Eu unul, practic, nici nu știu ce să spun. Știți, muzeul de la Bagdad, practic, a fost uh, golit de conținutul său. Există un proiect al Ministerului Turismului pentru a um, recupera antichitățile și operele de artă. Însă e nevoie de ajutorul comunității internaționale pentru a face așa ceva. Deci pentru a fi respectate și pentru a fi uh, redate toate aceste opere de artă. Dacă nu mă înșel, cred că am răspuns la toate întrebările adresate. Acum, în ceea ce privește reprezentarea. Unul din colegi a menționat acest lucru. Da, Irakul uh, va fi reprezentat așa cum trebuie în Uniunea Europeană pentru a stabili legăturile de rigoare. E clar că aceste legături trebuie consolidate pentru a avea o poziție comună și pentru a acționa în interesul comun. Să eu sper că această tendință pozitivă să se vadă pe viitor. Irakul a suferit foarte mult de pe urma diferențelor confesionale și a problemelor confesionale. Mii de irachieni au plătit cu propria viață pentru aceste diferențe. Și minoritățile au fost practic țintite de fapt, întreg poporul irachian, însă cu pregădere minoritățile au fost cele care au fost persecutate. Deoarece unele aveau o dimensiune internațională, s-a aflat, s-a acordat o atenție deosebită acestei probleme, iar Parlamentul European încearcă să facă tot posibilul pentru a garanta uh, liniștea creștinilor, pentru că aceștia să nu fie strămutați. Deoarece Irakul e o țară a tuturor uh, pătrilor sociale, e o țară a oamenilor de toate credințele. Sperăm ca toate aceste biserici prezente la noi de atât de mult timp să fie uh, păstrate și e importantă și um, interacțiunea între toate aceste confesiuni. Să nu uităm că avem ministrii de confesiune creștină sau așa mai, și așa mai departe. Da, creștinii s-au confruntat cu o situație uh, foarte periculoasă și de aceea merit, au nevoie de sprijinul nostru al Parlamentului, al Guvernului și al Parlamentului European. Eu nu cred că ar trebui să favorizăm deplasarea și strămutarea creștinilor care ar părăsi astfel țara lor de origine. Această tendință nu ar trebui să fie încurajată și împreună trebuie să facem tot posibilul pentru ca uh, oamenii, pentru ca acești creștini să rămână pe teritoriul irachian și să se bucure de condițiile minime pentru a putea trăi. Mă gândesc aici la locuri de muncă uh, și mă gândesc la faptul că e important ca ei să aibă niște relații bune cu ceilalți irachieni de alte uh, credințe. Da, e o chestiune foarte delicată și știu și s-au făcut recomandări în această privință. Am fost de acord să înființăm o forță militară creștină pentru a-i ocroti pe creștini. Și știți că există și un fond de garanții pentru a plăti pagubele aduse creștinilor care au suferit de pe urma pierderilor. Asta pentru a-și putea reclădi locuințele și pentru a garanta de asemenea uh, un bun venit creștinilor care doresc să se uh, reîntoarcă. Da, discutăm cu colegul din Parlament, cu colegii care îi reprezintă pe creștini, iar acum guvernul e în curs de negocieri. Deci trebuie să cooperăm pentru a ne asigura că acești creștini strămutați se pot întoarce. După părerea mea, e o mare păcat uh, că s-a ajuns la strămutarea acestor creștini. Nu putem accepta așa ceva și trebuie să le creăm toate condițiile pentru ca ei să se întoarcă acasă. Grazie, eh, Mulțumesc, domnule președinte. A fost o întâlnire extrem de utilă. Am avut discuții deschise, libere și dorim să fie prima dintr-o serie de întâlniri care se vor desfășura atât aici cât și în țara dumneavoastră și la care să participe membrii ambelor parlamente. Vă mulțumim încă o dată pentru prezență și Vă spunem încă o dată, bine ați venit alături de noi și Vă dorim ca următoarele zile pe care le veți petrece la Bruxelles să fie fructuoase. Înainte de a încheia, o singură precizare. Mi s-a spus că traducerea, interpretarea nu a fost corectă, traducerea cuvintelor mele, când l-am prezentat pe domnul Belder, care este din țările de jos și nu din uh, Israel, așa cum a fost tradus. Este președintele delegației Parlamentului European la Israel sau cu Israelul și autorul unui important raport aprobat de Parlamentul European care se referă la relațiile dintre Uniunea Europeană și Iran. A pus o întrebare cu privire la influența Iranului în ceea ce privește uh, Irakul și dumneavoastră ați răspuns în parte, dar evident nu poate să rea totul. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezență și în numele tuturor vreau să vă spun încă o dată că a fost o mare plăcere să